Hello, dear colleagues. We are going to start. Bună ziua, stimați colegi. Vom deschide reuniunea noastră acum. Abbiamo concluso stamattina al termine dei lavori della Commissione anche... În această dimineață după ce am terminat reuniunea în comisie, am avut întâlnirea coordonatorilor pot să vă spun care au fost hotărârile luate de coordonatori în ceea ce privește verificarea procedurii pentru prelucrarea cererilor din partea cetățenilor, ce, acelea care au fost puse sub semnul întrebării. În legătură cu acestea am hotărât să aprobăm procedura și anume secretariat ne-a Secretariatul ne-a prezentat un document care a fost împărțit tuturor membrilor. La sfârșitul acestei reuniuni, această procedură va fi introdusă în procesul verbal. Serviciul juridic ne-a dat informații cu privire la această procedură, procedura pe care am urmat-o timp de vreo șase luni. Apoi, la petiția 0093, cu privire la ceea ce s-a întâmplat la Smolensk. Coordonatorii, conform informațiilor pe care le-am primit din partea serviciului juridic și din partea comisiei, s-a hotărât ca această petiție să fie închisă, adică să se regăsească pe lista B a petițiilor. Un coleg dorește să ia cuvântul? Vă rog. Da, mulțumesc. Vreau să ating trei puncte. În primul rând, în ceea ce privește petiția Smolensk. Doresc să le reamintesc colegilor că experții juridici din uh, avizul primit de la serviciile juridice ale Parlamentului nu a fost negativ. Petiția a fost declarată admisibilă la reuniunea coordonatorilor. Acesta este primul punct. Punctul numărul 2. Nici domnul Chichester, nici eu nu am putut să fim prezenți la reuniunea coordonatorilor în această dimineață, așa că am cerut o amânare a dezbaterii acestui punct. Cererea noastră a fost refuzată. Acest fapt mi se pare surprinzător și chiar inacceptabil. Și asta pentru că noi am depus această cerere în legătură cu petiția în cauză. Nu e o proced- e procedura normală, e următoarea. Când există o cerere de amânare și este făcută această cerere din cauza absenței, atunci această cerere este dusă da, la îndeplinire. Însă acum îmi pare rău să spun, însă nu s-a procedat așa. Al treilea punct. Doresc să le reamintesc colegilor că această petiție despre care discutăm a fost la început declarată admisibilă. În al doilea rând, a fost semnată de jumătate de milion de cetățeni și din țara mea și și din străinătate, probabil și mai mulți. Până acum, nu a mai existat niciodată un caz în care o petiție care a fost declarată admisibilă și care are o asemenea pondere să fie închisă fără a li se da ocazia petiționarilor să vină la o audiere în, parlam- în Parlament. Acest fapt e aproape scandalos. Îi rog pe onorații membrii acestei comisii și pe dumneavoastră, doamnă președinte, să refuzați această propunere a coordonatorilor. Acești oameni trebuie măcar să fie ascultați aici. Nu spun nimic despre rezultatul final, însă noi ne aflăm aici să-i ascultăm pe cei care au o plângere. Nu suntem aici să ascultăm care e avizul diferitelor puteri. Acești oameni trebuie să fie ascultați pentru a treia oară aici. Așa că îi rog pe stimații membri ai acestei comisii să respingă propunerea făcută de coordonatori. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Înainte să dau cuvântul domnului Iar, permiteți-mi să spun că această decizie a coordonatorilor s-a bazat pe trei lucruri. În primul rând, Comisia a trimis un aviz. Spre institu- a spus că instituțiile europene nu au competențe în acest domeniu. În al doilea rând, există o procedură în tribunal care este acum în desfășurare și noi nu putem face, acest, nu putem face nimic în acest termen așa că trebuie să suspendăm procedura până când există o hotărâre judecătorească. Apoi, în al treilea rând, a existat un aviz al serviciilor juridice în care se spunea că Uniunea Europeană nu are competențe în acest domeniu. Acestea sunt cele trei motive. De aceea am hotărât să trecem această petiție pe lista B. Este admisibilă însă este închisă. Am declarat-o admisibilă, însă am trecut-o în secțiunea B. Conform avizelor pe care le-am primit și pe care tocmai le-am menționat, am decis că trebuie închisă. Domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să spun nimic despre fond, nu am nimic de adăugat pentru că lucrurile au fost prezentate, dar mi-am notat două sau trei puncte pentru a clarifica puțin lucrurile. În primul rând, ne-am uh, ocupat de mai multe ori de această petiție. Nu e prima oară acum. Am primit avizele din partea Comisiei de Serviciilor Juridice, am primit un răspuns de la Comisia Europeană și apoi, la reuniunea coordonatorilor, am ajuns la acest rezultat și anume că putem închide petiția. unul dintre grupurile politice nu a putut să fie prezent. Da, așa e lucrurile, însă acest punct a fost anunțat, se afla pe ordinea de zi. Și când ceva este formulat așa, rapid, atunci putem spune că nu putem face o politică a scaunelor goale. Nu putem spune că a fost o hotărâre forțată. Apoi, al treilea punct, independent față de ceea ce s-a hotărât la reuniunea coordonatorilor, Comisia are posibilitatea să aprobe această hotărâre sau să revoce ceea ce s-a hotărât. Și un ultim punct. În cazul fiecărei petiții care ajunge să fie închisă, există o posibilitate de a se redeschide dacă intervin elemente noi și ne putem reocupa de ea. Deci, în primul rând, vorbim aici de o procedură rapidă, nu vorbim despre o manevră politică, pur și simplu s-a luat o hotărâre, am avut nevoie de mai multe luni pentru a ajunge la această hotărâre și eu cred că hotărârea e una bună și echilibrată. Mulțumesc! Doamna Ocă are cuvântul. Da, doar uh, două corectări. În primul rând, nu am căzut de acord. Eu îmi doream ca petiția să rămână deschisă și cred că ar fi fost foarte bine să se țină cont de acest fapt. Deci nu toată lumea va dezamăgit. Apoi, în al doilea rând, nu e corect următorul fapt, că nu putem să ne ocupăm de cazuri de la curte în Comisia de Petiții, nu. Noi putem să facem același, acest lucru, așa că vă rog să nu renunțăm la drepturile pe care le avem și nici la obligațiile noastre. Numai ombudsmanul poate fi oprit de o cauză la curte și nu comisia noastră și vă pot spune și articolele relevante dacă doriți. Mulțumesc, le mulțumesc colegilor. Domnule Levutco, un minut puteți interveni. Intervenție fără microfon. Sorry. First, it's not... Îmi cer scuze. În primul rând, nu e adevărat că am discutat foarte mult această petiție la reuniune. Timpul petrecut a fost foarte scurt, pentru că ni s-a luat cuvântul de câte ori încercam să dezvoltăm subiectul. În al doilea rând, vreau să spun că expertiza juridică a serviciilor Parlamentului nu a fost negativă, ci pozitivă. I uh, Și aș dori să mai adaug ceva. Aș dori ca decizia să se ia în comisie și nu de doi sau trei coordonatori. Sono... Ehm, credo che comunque la, la Commissione abbia... Cred că Comisia are întotdeauna ultimul cuvânt avem dreptul de a redeschide un punct dacă nu împărtășiți punctul de vedere al coordonatorilor. Așa că cer comisiei să se exprime. Sunteți pentru propunerea coordonatorilor sau sunteți împotriva propunerii coordonatorilor în ceea ce privește închiderea petiției? Cine e pentru? Cine e pentru această petiție? Chi e contrario? Cine e împotrivă? Dodici voti. Dodici a favore, 4. 12 voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere. Și cu aceasta hotărârea coordonatorilor a fost adoptată, așa cum am anunțat. Și cu asta ajungem la punctul 3. Coordonatorii au discutat despre petiția domnului Sagapuso în ceea ce privește petiția domnului Stockel. La început petițiile au fost tratate împreună, apoi au fost separate. Petiția Tagafuso va merge în felul următor. Serviciile juridice vor fi întrebate mai există anumite chestiuni în ceea ce privește ce fel de competențe are comisia noastră în ceea ce privește aspectele juridice. Această petiție rămâne deschisă și așteptăm avizul serviciilor juridice. Petiția Stockholm nu am primit informații, nu am cerut informații doar de la serviciul juridic, ci și un aviz în comisia jurii. Coordonatorii au decis ca petiționarii să fie ascultați în cadrul comisiei, iar apoi se va hotărâ care este procedura de urmat, după ce vom primi și informații de la Serviciul Juridic și din Comisia Jurii. Așa că această petiție se va afla pe ordinea de zi a următoarei noastre reuniuni. Apoi avem punctul 4 propuneri de vizite pentru anul 2012. Președinția a făcut o propunere conform uh, propunerilor care au venit în numele grupurilor politice din partea coordonatorilor. Fiecare coordonator a făcut o propunere, apoi avem o listă pe care a procesat-o secretariatul în ceea ce privește cât de urgentă e o vizită de documentare. Acesta a fost unul dintre criterii. Și apoi s-a ținut cont și de delegațiile care au avut loc în prima perioadă a legislaturii. Pe aceste considerente, cum am spus, propuneri din partea coordonatorilor, eu am venit cu o propunere, am elaborat o propunere. Și acum întreb Comisia dacă este de acord cu propunerea făcută sau dacă o refuză. Așa că, înainte să votăm, dorește cineva să mai ia cuvântul, doamna Auken. Încă o dată, două comentarii. M-am uitat la corespondența pe care am avut-o pe e-mail după cererea dumneavoastră. E clar că socialiștii, ECR, GUE, Verzii, liberalii, toți aceștia au avut ca priorități Spania și Italia, primele două priorități, spunea și tu, Victor. Acestea au fost primele două priorități, așa că acum de, eu nu înțeleg de ce am hotărât să amânăm Spania. A fost foarte clar în e mail pe care le-am primit cu toții că lucrurile așa stăteau. În al doilea rând, aș putea să propun un compromis. Dacă vă rog să mă ascultați, aș putea să propun un compromis și anume să rămânem la cele spuse în ultimul e-mail din martie astfel încât să avem vizite de documentare în Spania în octombrie, în același timp în care alții merg în Germania. Așa că s-ar putea face ambele vizite în octombrie, așa cum a fost propunerea inițială. Și asta este sugestia mea de compromis. Informațiile pe care le-am primit de la dumneavoastră ne indică foarte clar că Spania se află înaintea celorlalte, Italia și Spania conform celor spuse acolo. Dacă ajungem la acest compromis, atunci nu văd atunci nu văd de ce trebuie să votăm, pentru că pe ordinea de zi nu, particip, nu are loc un vot și eu nu voi participa la acest vot. Sper să ascultați ceea ce ți a spus până acum și sugestiile mele în legătură cu compromisul. Meier. Sí, muchas gracias. Domnul Meier președintă. Cred că nu ar trebui să amânăm această vizită dacă vrem să lucrăm în spiritul uh, comisiei noastre, Comisia pentru Petiții. Vizita aceasta în Galicia se bazează pe patru petiții prezentate comisiei noastre din 1999. Uh, o petiție cu privire la Aria del Burgo, patru petiții, după cum spuneam, și trebuie să spun că în acești ani mai mulți petiționari au venit pentru a ne explica realitatea. Aceste ria sunt uh, ecosisteme fundamentale pentru diversitatea Uniunii Europene și toate aceste petiții au rămas deschise. Petiționarea au venit în septembrie 2011 și în 2010 și um, le-am spus că am putea trimite o misiune la fața locului. Toate grupurile parlamentare și-au semnalat uh, preferința și prioritatea în ceea ce privește vizitele. Aș vrea să prezint uh, scuzele coordonatorului, domnului Huntis, care nu a, fost, nu a putut fi prezent, însă, în orice caz, a spus că prioritatea numărul unu este Galiția, și doamna Auken spusese că Galiția uh, este prioritatea numărul doi. Doamna Valean uh, din uh, grupul ALDE a menționat Galiția ca prioritatea numărul unu. Deci ar trebui să ținem cont de acest lucru și ar trebui să ținem cont și de interesul petiționarilor. Dacă trecem la vot, eu unul aș vrea ca această misiune să aibă loc măcar în 2013. Dacă vrem să răspundem la aceste petiții cu privire la Riaz din Galiția, dacă nu putem merge în 2012, trebuie să mergem în 2013 fără o nouă discuție. Dacă nu putem face acest lucru în acest an, în 2013 delegația aceasta trebuie să se deplaseze la fața locului. Miranda. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, obiectivul acestor petiții este de a uh, asana apele. Există o procedură de încălcare deschisă. Ne confundăm cu o problemă socioeconomică și de mediu. Multe persoane nu pot să lucreze pentru aceste, aceste RIAS nu sunt uh, uh asanate. Aceste RIAS nu au fost uh, asanate pentru că nu s-au respectat angajamentele. Partidul dumneavoastră s-a angajat să asaneze RIAS când erați la guvernare. E vorba despre angajamentul Partidului Popular Spaniol. Orice s-a întâmplat cu cuvântul dat. Aici e vorba de o comisie parlamentară care dorește să fie serioasă. Și, în acest sens, dacă amânăm această vizită, atunci pur și simplu nu știu dacă putem să îndeplinim această cerință și nu putem, nu putem să respectăm cerințele, așa cum au fost ele exprimate mai ales de către grupul socialist. Cetățenii au solicitat sprijinul nostru. Și în concluzie, nu cred că ar fi, nu ar fi o idee foarte bună ca această vizită să fie amânată. Mulțumesc. Care cuvântul domnului Turgaez? Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru aceste, uh, că mi-ați dat cuvântul. Uh, doamna Turgaez, uh, în ceea ce privește aceste aluzii, în ceea ce privește amânarea acestei vizite, uh, știți dumneavoastră câte petiții au existat uh, uh, aici în comisia noastră? Și din toate aceste petiții știți câte țări au fost vizitate? Doar șase dintre ele. Deci noastră vreți să ne întoarcem din nou în Spania, deși am mai fost, și dacă e să ne uităm la numărul de petiții care vin din cele 27 de state membre, de ce întotdeauna Spania este trasă la răspundere și scoasă în evidență? De de ce să facem acest lucru în mod sistematic, în mod repetat? Așa că nu sunt de acord cu dumneavoastră, doamna Miranda. Aici e vorba și de procedurile Comisiei de Petiții, care nu pot să, fie, să se transforme într-o comisie a petițiilor din Spania. Nu se poate accepta acest lucru. Eu trebuie să fie o comisie de petiții a celor 27 de state membre, numai a Spaniei sau unui singur stat membru. Așa că vă rog frumos, haideți să nu intrăm acum în această polemică. Trebuie să analizăm conținutul exprimat de către petiționari. Și dacă să ne uităm la conținut, vă pot asigura, doamna Miranda, că sunt încă foarte mulți petiționari care au petiții deschise, care așteaptă vizite, care așteaptă ca cineva să se ocupe de petiția lor. Și poate că ar fi bine, a venit momentul acum să nu mai punem accentul întotdeauna numai pe aspectele legate de Spania și de Galicia. Doamna președinte a făcut o propunere. Eu azi dimineața am mai făcut și eu o propunere. Um, eu nu știu dacă putem să continuăm așa. Avem un calendar, avem, avem uh, anumite lucruri care au fost prevăzute și eventual la anul. Da, da, putem să revenim în Spania, dar uitați-vă la calendar și să facem așa un fel de calcul rapid. De câte ori s-a mers în Spania și de câte ori s-a mers în celelalte țări. Dar vă rog frumos, aici nu e vorba de un calendar, aici e vorba de un cuvânt pe care noi, o promisiune pe care noi am făcut-o și așa că nu cred că acum trebuie să revenim asupra acestei promisiuni. Haideți să nu cumva să începem acum să, să, să punem sub semnul întrebării de câte ori facem o promisiune și atunci uh, în final nu mai, nu mai respectăm. Infatti c'è una difficoltà quando vi sovrapponete anche per gli interpreti a tradurre quello che dice. Dacă vorbiți toți în același timp, este foarte greu de tradus. Îmi pare rău că purtăm discuții de acest gen. Trebuia să discutăm pur și simplu despre organizarea lucrărilor, voiam să dăm dovadă de simțul răspunderii. Ideea era să stabilim ordinea datelor pentru diferitele misiuni. Asta nu înseamnă că unele sunt mai uh, importante decât altele. s-a stabilit un cadru de priorități, coordonatorii au stabilit un cadru de priorități și propunerea făcută ține cont de indicațiile furnizate de toate grupurile politice. Lista ține cont de ponderea politică a fiecărui grup. S-a prevăzut o vizită în Spania în 2013. Putem acum să hotărâm să facem această vizită în 2012. Însă trebuie să spun un lucru. Am primit un e-mail și misiunea în Galiția va putea avea loc la începutul anului viitor. este în curs o procedură de încălcare, ceea ce arată că momentul este foarte bine ales. Vom putea analiza plângerile adresate de cetățenii spanioli și vom putea lua o decizie care să confirme decizia Comisiei Executive. Vă rog să votați propunerea astfel formulată. Conține propunerea de compromis formulată de domnul Mayer. Este vorba de faptul că misiunea va avea loc la începutul anului 2013. Vă rog să votați această propunere. Cine este pentru? Chi e, Chi e contrario? Cine este împotrivă? Cine se abține? Fu. Quindi la votazione 13 a favore. 13 pentru. nimeni nu e împotrivă, patru abțineri. Propunerea este adoptată, așa cum a fost ea prezentată. I coordinatori hanno poi approvato la proposta di Coordonatorii au adoptat și propunerea de ordine de zi cu modificațiile legate de uh, petiția Tagafos au uh, adoptat uh, propunerea anunțată în urma analizei petițiilor cu privire la proastele tratamente aplicate animalelor, vom depune, evident, propuneri în Parlamentul European. Pentru următoarea reuniune vom pregăti această propunere de rezoluție pentru a cere autorizația conferinței președinților și, cum nu s-a luat nicio decizie, închei cu acest punct de pe ordinea de zi și trec la punctul următor. Analiza petițiilor care figurează pe ordinea de zi a, a reuniunii de astăzi. Mai multe persoane vor interveni în cursul lucrărilor. Prima petiție este 886 din 2011, prezentată de către Vesco Dimov și însoțită de 8.000 de semnături. Este, organ... este prezentată împreună cu petiția 1378 din 2011, prezentată de Piotr Urbanovici. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, казвам се доктор Веско Димов. Doamna președintă, stimați deputot, deputați, mă numesc Vesco Dimov. Acum 10 luni am organizat în orașul nostru o întâlnire pentru a organiza un protest împotriva deciziei guvernului bulgar de a acorda companiei americane Chevron un permis pentru explorarea și extragerea gazelor de șist. E vorba despre um, o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați, pe care urmau să se facă explorările. Suprafața se caracterizează prin faptul că în apropierea acestei regiuni se află uh, monumente uh, valoroase care sunt puse în pericol în cazul unui cutremur. Este vorba despre monumentul cel mai important din, uh, de pe peninsula balcanică. Regiunea noastră este o regiune plată, foarte fertilă. Din păcate, însă, nu sunt uh, lacuri, pârâuri, uh, de unde să se alimenteze populația cu apă. Acum câțiva ani s-au făcut lucrări de prospectare pentru a se identifica resurse de petrol și de gaze naturale. Acestea sunt uh, rămășițele unei astfel de activități de prospectare. Aici, pe această imagine, vedeți un turn de apă Partea mai uh, largă este rezervorul, de unde se alimentează cu apă orașele și um, satele din uh, Bulgaria. În regiunea aceasta se numește Dobrogea și construim astfel de turnuri pentru că, după cum spuneam, terenul este plat. am strâns 8.000 de semnături. De ce n-au susținut cetățenii bulgari? Am spus deja că această regiune duce lipsă de apă. Apa poate fi extrasă doar de la o adâncime de 150 de metri, 200 de metri. După cum vedeți, uh, au avut loc uh, demonstrații în multe orașe și sate. În general, au participat familii tinere cu copii, familii care erau îngrijorate de faptul că regiunea ar putea fi contaminată. Este vorba despre regiunea cea mai fertilă din Bulgaria, care acoperă circa o pătrime din teritoriul Bulgariei. Este o regiune unde se cultivă grâu pentru întreaga uh, populație a țării. Cam asta am vrut să spun, pe scurt. Suntem Um, dorim ca să se păstreze, să se ocrotească acest pământ fertil și să avem în continuare acces la apă. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnă președintă, doar câteva cuvinte. Aș vrea să îi salut pe colegii care susțin această inițiativă. Știm ce înseamnă să fii membru al acestei comisii și al, al Parlamentului. Aveți cuvântul. Madam Chairman, just a few sentences. Mulțumesc, doamna președinte. Doar câteva, câteva cuvinte, dacă îmi permiteți. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru atenție și aș dori să adaug doar câteva fraze la cele spuse adineauri deși adunarea parlamentară a Bulgariei a votat un moratoriu în ceea ce privește extragerea și explorarea gazelor de șist, ă, pericolul în continuare există, pentru că există o nouă comisie ad hoc care tocmai a fost creată și probabil că deciziile acestei noi comisii vor fi ca acest caz să fie redeschis și eventual să se modifice decizia. Deci acest lucru ne îngrijorează și de aceea am fi vrut să vă atragem atenția uh, dumneavoastră, deputaților europeni să vă, vă alăturați nouă în eforturile noastre, pentru că aici nu e vorba doar de protecția naturii în Bulgaria, ci și de protecția viitorului copiilor noștri, de protecția viitorului în Europa în general. Așa că împreună trebuie să spunem nu explorării și utilizării și extracției gazelor de șist în Europa. Și Aici, dacă îmi permiteți, vă pot arăta o hartă. Pe această hartă lucrurile sunt foarte clare. Este evident că Bulgaria nici măcar nu reprezintă un uh, furnizor uh, interesant, potențial pentru gazele de șist. Deci nu are absolut niciun sens să înceapă această explorare și această ex- extracție. Mulțumesc încă o dată pentru atenție. Doamna președinte, mulțumesc. Și acum am să dau cuvântul reprezentantei Comisiei. Thank you. Um, basically, as far as... Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește Comisia uh, referitor la această petiție. Noi am uh, transmis o solicitare formală de informare către autoritățile din Bulgaria în ceea ce privește respectarea legislației de mediu uh, și mai ales să ni se, am cerut să ni se transmită studiul de impact din punct de vedere al mediului. Am primit un răspuns din partea autorităților. Acest răspuns și serviciile comisiei sunt în continuare în, acest răspuns este în continuare în curs de analiză uh, de către serviciile comisiei și evident vă vom ține la curent, Parlamentul va fi ținut la curent de, despre etapele următoare în această petiție. Mulțumesc. Apro quindi il dibattito. La collega Colasca Bobinska. Foarte bine, lansăm dezbaterea. Colega Colasca Bobinska are cuvântul. Microfon. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte interesant ceea ce a spus dumneavoastră referitor la gazul de șist și anume că există un pericol, un pericol de a reanaliza datele uh, nu știu dacă e întotdeauna un pericol faptul că cineva dorește să reanalizeze datele și să reexamineze o, o decizie. E bine că o comisie își dorește să facă o analiză a faptelor, a datelor. Uh, din cât am înțeles eu bine, decizia luată în Bulgaria a fost luată ca urmare a unor proteste pline de emoție. A fost o decizie politică și nu o decizie bazată pe date concrete și pe fapte concrete. De aceea cred eu că este foarte bine că a apărut o astfel de nouă comisie ad hoc. Vă spun asta pentru că și noi în, Pol- în Polonia avem gaze de șist și trebuie să ne gândim nu numai la ceea ce înseamnă un pericol, ci trebuie să ne gândim și la ceea ce ar putea însemna un beneficiu. Pentru Polonia, gazul de șist este deosebit de important pentru că ne oferă nouă o siguranță energetică. Mai mult decât atât, nu cred că e vorba de un subiect la nivel european. Uh, gazul de șist e fapt un subiect interesant pentru toate țările din lume și nu este un uh, dezbatere care se limitează doar în această instanță. Dacă la comisie se ajunge la concluzia că legislația referitoare la protecția mediului a fost respectată, că uh, directivele europene în ceea ce privește, știu, directiva apei și așa mai departe, nu au fost încălcate. Atunci nu e vorba de o problemă legată de legislația europeană, ci e vorba de mixul energetic pe care fiecare țară este liberă să și-l aleagă. Și acest lucru se referă și la următoarea petiție ce va fi discutată, uh, adresată de către un petiționar din Polonia. Mulțumesc! Belie. Merci, Madame președinte. Pentru a continua dezbaterea, îmi pun întrebarea dacă e vorba de o problemă europeană, da sau nu. E bine, eu am să încep cu concluzia mai degrabă. Da, pentru că sunt niște uh, cetățeni europeni bulgari, dar și cetățeni polonezi ne-au atras atenția asupra acestui fapt. Și faptul că ne se adresează din nou o astfel de petiție și că cetățeni din Franța, de asemenea, vor adresa astfel de petiții pe, pe tema gazului de șist. Iată că avem uh, cetățeni din trei state membre care ne atrag atenția asupra acestui subiect și acest dosar este unul legitim și faptul că se exploatează gazul de șist, e bine, acest lucru în ziua de astăzi, în acest context, devine o chestiune europeană. Și atâta vreme cât cetățenii europeni ne atrag atenția asupra acestui fapt, atunci este evident că ține de competența acestei comisii de petiții. Aceasta era uh, inițial concluzia mea, însă acum răspund la întrebarea adresată din aur și continui, spunând că ceea ce ni se cere nouă în cadrul aplicării dreptului comunitar este pur și simplu să vedem care majoră este evaluarea impactului unei astfel de exploatări de extracție a gazului de șist impactul asupra teritoriului bulgar. Și aici, într-un context destul de aparte, destul de specific, petiționarul ne-a explicat foarte clar lucrurile și anume, e vorba de un teritoriu foarte, un teren foarte fertil și, în consecință, care este destul de fragil pentru că nu are suficiente resurse hidraulice. Și noi știm și știm din experiențele din Statele Unite, din diferitele studii care au putut fi făcute, știm că explorarea și explorarea exploatarea gazelui de șist pune probleme. Pune problema păstrării și prezervării resurselor hidraulice, nepoluării acestora. Deci, ceea ce ni se cere este să vedem care este studiul de impact, care este evaluarea. Colegul meu, domnul Sonic, va lua cuvântul ulterior și ne va exprima uh, um, faptul că uh, la Comisia de Protecție a Mediului va exista și un raport pe această temă. Împărtășim îngrijorările și anume că în momentul de față încă mai avem nevoie de evaluări științifice pe acest subiect. De aceea e nevoie de evaluare de la caz la caz. Să vedem dacă informarea a fost suficientă față de public, dacă a existat un studiu de impact. Și iată că asta astăzi, pentru că avansăm încet, treptat, pas cu pas, reiese faptul că e nevoie de un studiu de impact prealabil. Uh, ziarul La Libre Belgique ne-a uh, uh, furnizat un astfel de studiu. Oficiul geologic de studii din Statele Unite a făcut această legătură dintre exploatarea gazului de șist și creșterea numărului de micro cu tremure, microseisme, lucru care poate duce la uh, probleme mai uh, acute. Și atunci întrebarea care ne este nou adresată este următoarea. Așa cum am spus, faptul că a fost sezisată Comisia de Petiție, acest lucru este legitim. Așa că propun pe, uh, Comisiei noastre nu numai să lase deschisă această petiție, dar și mai mult, pentru că vom studia și o petiție a cetățenilor polonezi și o petiție a cetățenilor francezi, e bine, propun acestei comisii să avem o inițiativă și anume să organizăm o audiere pe această temă, care să întrunească toți petiționarii, eventual poate și alte persoane interesante și în cadrul acestei comisii să putem organiza o astfel de dezbatere în ceea ce privește progresele ce trebuie înregistrate în materie de legislație europeană și asupra modului în care putem răspunde la îngrijorările cetățenilor europeni, așa cum uh, aceste îngrijorări care ne-au fost astfel adresate prin intermediul Comisiei de Petiții. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Sonic. Microfon? Marșui. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja zapraszam. Mulțumesc, doamna președinte. Mâine, la ora 11, îmi voi prezenta raportul în ceea ce privește gazul de șist și impactul exploatării acestuia asupra mediului și aș dori să îl asigur pe petiționar că noi ne ocupăm deja de acest subiect. A existat o dezbatere pe această temă acum doi ani de zile și iată că acum începem să vedem deja rezultatele acestei dezbateri. Au fost uh, rezultate care au fost deja menționate. Uh, e adevărat că în anumite cazuri gazul de șist ar putea să fie o sursă de energie în Europa, dar s-a menționat de asemenea și faptul că există prevederi legate de mediu și de uh, uh, protecția acestuia care trebuie să fie absolut respectate și acest lucru trebuie să se aplice în Uniunea Europeană. Uh, Există anumite studii care demonstrează că prevederile europene, așa cum sunt ele prevăzute în legislație, ar trebui să fie suficiente pentru a proteja mediul. Însă nu ne putem mulțumi doar cu atât. Știm că au existat nenumărate exemple care au, s-a crezut inițial să fie niște rețete pline de succes, dar care s-au încheiat de fapt cu anumite dezastre. Dezastre în materie de sănătate, dezastre în materie de mediu Uh, așa că vă rog să fim atenți. În momentul de față noi discutăm despre ce? Discutăm despre explorare și extragerea unei anumite surse de energie. Și nu avem deocamdată suficiente dovezi, uh, uh, date în ceea ce privește uh, îngrijorările care există în Europa, dacă acestea sunt, da sau nu, întemeiate. Și nu avem date de, pe marginea acestor îngrijorări, nu numai uh, în Europa, ci și în Statele Unite. De aceea, în concluzie, aș dori să subliniez faptul că toate statele membre care doresc să-și uh, protejeze mediul ar trebui să analizeze aceste Uh, posibilități în ceea ce privește explorarea și extragerea gazului de șist și sunt de acord cu oratorul precedent și anume că, într-adevăr, aici, în uh, cazul care ne este prezentat în Bulgaria, poate că procesul de consultare a publicului și informarea opiniei publice nu a fost uh, suficient de aprofundat, pentru că este deosebit de important ca publicul, opinia publică să fie convinsă că toate lucrurile s-au făcut în modul cel mai transparent cu putință. Și acest lucru nu se referă doar la gazul de șist. Putem vorbi aici și despre orice altă formă de energie fosilă, extragerea acestor surse. Uh, uneori e vorba de suprafețe mult mai uh, mari. În cazul acesta precis, noastră a menționat o suprafață de 4.000 de metri pătrați, dar există uh, regiuni în care, se vorbesc, în care se vorbește de suprafețe mult mai mari. E vorba de forări mult mai substanțiale și atunci este evident că orice proiect de astfel de, na- de, astfel de uh, natură implică anumite uh, decizii care vor avea un impact, implică anumite intervenții care vor avea un impact asupra mediului. De aceea noi trebuie să ne asigurăm că astfel de explorări, astfel de extrageri sunt făcute în modul cel mai uh, îngrijit cu putință. Mulțumesc, care cuvântul doamna Iotova. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, sunt de acord cu doamna Belie și susțin propunerea de a organiza o audiere în comisia noastră în ceea ce privește gazele și în general cu privire la aceste petiții. Aș vrea să continui în bulgară din respect pentru petiționarii bulgari din sală. Inițiativa împotriva exploatării și extragerii gazelor de șist a început la data de 16 iunie 2011. Atunci, guvernul a semnat un contract cu compania americană Chevron pentru a exploata și a extrage gaze de șist aproape de Novi Pazar, așa numitul Block 1. Se includ aici mai multe orașe mari. Vorbim despre, coșul, despre grânarul Bulgariei. Există aici și foarte multe resurse de apă dulce. După analiza care a fost făcută de organizațiile de mediu, o treime din uh, suprafața Bulgariei și 90% din nordul Bulgariei ar urma să fie teren pentru exploatare, exploatare de petrol și gaz. Tehnica de fracturare hidraulică s-a dovedit a fi foarte periculoasă. Această tehnică poluează apele de sol se folosește apă și se folosesc substanțe chimice pentru această fracturare hidraulică. Nu știm exact ce fel de substanțe chimice, pentru că companiile care folosesc aceste substanțe le țin în secret. Oricum, o parte dintre acestea sunt foarte toxice. Foarte mulți uh, nici măcar nu știm cum vor fi extrase aceste gaze de șist. Există proteste foarte importante împotriva extragerii gazelor de șist în Bulgaria. 75.000 de mii de oameni s-au declarat a fi împotriva exploatării și extragerii gazelor de șist. Mișcarea aceasta se numește suntem împotriva Cernobâlului bulgar. Se țin sute de întâlniri, sute de mitinguri în Bulgaria împotriva exploatării gazelor de șist. Nu sunt de acord cu doamna Bobinska din Polonia. Și asta pentru că, în primul rând, ar trebui să respectăm părerile cetățenilor, indiferent de care sunt câștigurile comerciale. După acest proces, Adunarea Națională a Bulgariei a votat un moratoriu, însă această măsură este una temporară. Inițial, scopul acestui moratoriu era acela de a mai strânge informații în ceea ce privește explorarea și extragerea, însă până acum nu s-a făcut nimic. Noi bănuim că niciun pas nu a fost făcut. O analiză ar arăta exact ce ne așteaptă. Și anume, mediul, mediul în mare parte a țării ar fi distrus. Colegii din România au semnat un acord în ceea ce privește extragerea gazelor de șist. Însă prospectarea și exploatarea va fi foarte aproape de granița cu Bulgaria, la doar un kilometru de această graniță și nu au existat niciun fel de reacții la această decizie. Aș dori să spun categoric că această petiție trebuie să fie menținută deschisă. Le cer reprezentanților Comisiei Europene, le spun de fapt că au venit astăzi aici nepregătiți. Ne spun că încă mai așteaptă un răspuns din partea guvernului bulgar. Această informație nu ne ajută cu nimic. Conform unor informații neoficiale pe care le-am primit ca europarlamentar și reprezentant al Bulgariei aici, acum o oră guvernul bulgar a început să se pregătească să șteargă acest moratoriu care a fost votat în Parlamentul bulgar. E un alt motiv pentru care această petiție trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc! Mulțumim, doamna U, că n-aveți cuvântul. Foarte pe scurt, vreau să spun că sprijin continuarea acestei petiții și, cre- și sprijin și organizarea unei audieri în acest sens. În primul rând am o întrebare pentru comisie. S-a făcut vreun fel de evaluare de impact în vreuna dintre, ace- dintre țările europene până acum? Pentru că ar fi foarte bine să știm dacă lucrurile stau așa. Mai există și directiva privind apa, care face parte din acest pachet. Poate chiar și directiva Rich se mai suprapune. Cel puțin din punct de vedere politic, când vorbim de inovații, observăm că de fapt aici ne confruntăm cu un mod de gândire foarte înapoiat. Nu se ține cont de mediu. Se face un, un pas înapoi. Vorbim de o chestiune politică. Cei care cred că e vorba de mediu, climat, uită de acest fapt. Însă, eu sunt bunică și pentru mine acest punct e foarte important și anume ce facem noi pentru nepoții noștri și pentru copiii nepoților noștri. Și cred că totul merge împotriva tuturor eforturilor pe care le facem noi acum când vorbim, de exemplu, despre directiva eficienței energetice. Aici Parlamentul are o rezoluție foarte bună care a fost adoptată recent, însă ne opunem unor state membre care au o gândire înapoiată. Am o întrebare și pentru petiționari. Câți bani se câștigă de pe urma Chevron? Câți bani investesc aceștia? Doamna Iutova ne-a spus că vorbim despre un um, acord, un acord pe care l-a făcut guvernul, nu un contract și anume că Chevron poate să deschidă operațiile. Însă câți bani a investit Chevron? Pentru că și acest element s-ar putea să fie important. Nu acuz pe nimeni de luare de mită. Dar câteodată, dacă ai foarte mulți bani, atunci, așa cum am văzut în multe locuri în Europa, banii reușesc să convingă. Banii sunt un instrument foarte eficient dacă vrei să, te, să faci o mișcare chiar și spre trecut, o mișcare înapoiată. Deci câți, despre ce sume credeți că vorbim în această chestiune pe care o discutăm acum? Domnul Taylor are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să sprijin aceste petiții. Aș dori să spun că există o mare diferență între exploatare și exploatare la, și uh, tehnica de fracturare la scală comercială. Ar trebui să învățăm din experiențele altora. Ce vedem în America? Vedem că acolo există această tehnică de fracturare hidraulică la scară mare Vedem care sunt pagubele provocate resurselor de apă. Vedem că e poluat aerul. Vedem că există cutremure, că există efecte adverse pentru sănătate. Observăm că se îmbolnăvesc animalele. Vedem că proprietățile se devalorizează. Vedem cum viețile sunt, cu, viețile sunt amenințate. Așa că pentru numele lui Dumnezeu. Înainte să o apucăm pe același drum în Uniunea Europeană, haideți să încercăm să învățăm aceste lecții, să nu facem greșelile pe care le-au făcut deja alții, să nu ne aruncăm cu capul înainte în ceva ce pare foarte profitabil. Și eu cred că e o chestiune care ține de Uniunea Europeană. Ne-am petrecut jumătate din timp vorbind despre faptul că trebuie să fie reduse emisiile de dioxid de carbon. E clar că există extracțiile de gaz metan, există agenții de protecție a mediului din America care acum ne spun că trebuie să fie captate emisiile de, de gaz metan, dacă nu totul e mult prea periculos. Apoi, în uh, în Regatul Unit există o agenție foarte renumită care spune că cel mai bine în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon e ca gazul de șist să fie menținut sub pământ. Atunci când acest gaz de șist este adus la suprafață, atunci crește foarte mult numărul emisiilor de dioxid de carbon față de combustibilii fosili. Așa că asta e o lecție pe care o putem învăța din experiența altora. Haideți să ne folosim de această oportunitate pentru a ajuta la o mai bună înțelegere în instituție, aici, în Parlament. Haideți să ne folosim de o audiere astfel încât să ne adresăm petiționarilor. Suspectez că vom vedea petiții care vor veni și din Regatul Unit peste cele pe care le avem deja. Așa că haideți să ne folosim de această oportunitate, să menținem această petiție deschisă, să organizăm audieri și să facem un schimb de informații. Pentru că am putea fi nechipzuiți și am putea să luăm pe calea cea mai ușoară, Chevron, investind miliarde de dolari. Însă nu. Să ne gândim și la nepoții doamnei Aucan, cei cinci și cei trei nepoți pe care i-am eu, să ne gândim la viitorul lor, la viitorul Europei. Așa că trebuie să fim foarte atenți. Iar restul completați dumneavoastră, doamnă președinte. Domnul Boștinaru. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi spune încă de la început că și eu sunt bunic, dar am un singur nepot și îmi pasă ce fel de lume va moșteni acesta. Ce fel de lume lăsăm noi generației viitoare? Asta în primul rând. În al doilea rând, când discutăm despre această petiție a prietenilor bulgari și colegilor bulgari, vreau să vă spun că pentru mine e un sentiment de deja vu. E un deja vu pentru că, exact acum, în acest moment, în ultimele 3-4 săptămâni, a existat o dezbatere publică de mare amploare cu privire la intențiile guvernului român de a acorda un contract aceleași companii americane care urma să exploreze și să extragă gaze de șist în două locuri, unul în Moldova de Est, aproape de Bârlad, și un alt loc în Dobrogea, foarte aproape de Bulgaria, de granița cu Bulgaria. Pentru a vă putea face să înțelegeți cât de importantă e pentru noi această chestiune și că e important ca ea să devină de competență europeană, spun următoarele. În cazul României, vorbesc despre lucruri pe care le cunosc, în cazul României, guvernul, nu a prezentat o evaluare a impactului de asupra mediului, în același timp a dat acest permis pentru exploatarea și extragerea gazelor de șist. Nimeni, odată cu prim-ministru și ministrul de mediu, niciunul dintre aceștia nu a vorbit de necesitatea de a avea o abordare integrată, de a exista o evaluare a impactului, pentru că vorbim aici de directiva Uniunii Europene în ceea ce privește apele, apele din subsol, poluarea aerului și de microtectonică. Sondajul american ne vorbește despre faptul că se va constata un risc crescut de cutremure la scară mică. Deci vorbim despre microtectonică. Apoi, nu există niciun pic de transparență, exact ca în cazul bulgar. Niciodată, nici guvernul, dar nicio altă autoritate publică nu a discutat cu comunitățile care urmează să fie afectate. Nu a existat nici un minut de, de discuție cu primăria din Bârlad. 65.000 de locuitori sunt acolo. Acum, întreaga comunitate e pe străzi și organizează proteste împotriva acestui caz. Și mai mult, guvernul român, fără a prezenta niciun fel de informații legate de contract, a declarat că informațiile sunt secrete. Așa că trăiască transparența. Și un ultim punct. Dacă noi, bulgarii, românii, Poate suntem nechipzuiți, nu înțelegem ce e bine și ce e rău pentru această lume. Dar atunci, de ce Regatul Unit a decis recent să amâne orice fel de exploatare a gazelor de șist și asta până când nu vor avea la dispoziție toate dovezile științifice și acestea vor fi evaluate? De ce Franța a decis să interzică acest tip de, exploatare. Oare Regatul Unit și Franța sunt împotriva lumii moderne? Sunt aceste două țări conducătoare împotriva progresului? Sau vorbim despre un nou colonialism? Unele țări trebuie să fie obligate să abandoneze orice standarde și să accepte cele mai riscante tehnologii, astfel încât punând în pericol natura, comunitățile și orice trăiește pe pământ, fără niciun fel de raționament în spate. Așa că eu doresc să organizăm această audiere, să ținem petiția deschisă. Vă rog, țineți cont de faptul că în curând un nou stat membru se va alătura nouă și sunt convins că și din partea lor va ajunge o petiție pe masa noastră și din partea românilor care sunt împotriva acestei proceduri. Iar atunci când clubul nostru se va lărgi, trebuie să-i cerem comisiei să reacționeze. Pentru că vedem că domnesc în continuare aceleași atitudini niște reacții post-reactive și așa ceva nu mai putem să acceptăm. Sau am putea spune chiar o reacție post-mortem a comisiei și așa ceva nu mai putem accepta. E foarte important ca directivele cheie să fie supravegheate, să fie implementate statele membre trebuie să fie obligate să fie atente la implementarea, așa cum se cuvine, a legislației europene existente. Mulțumesc! Se nu au alte richieste de intervento, quindi... Mulțumesc, nu mai sunt alte cereri de intervenție. Aș vrea să rog uh, Comisia să răspundă dacă dorește să intervină acum la sfârșit. Cred că Înainte de a da cuvântul petiționarului, dorește să ia cuvântul uh, comisia. Aș vrea să clarific uh, ceea ce facem în prezent, pentru că am impresia că nu uh, toți deputații uh, sunt la curent am uh, transmis uh, statelor membre îndrumări cu privire la aplicarea acquis-ului. Există un document legat de directiva cu privire la evaluarea de impact. Acest document este online pe site-ul direcției DG Mediu. Îmi cer scuze, așteptăm un doctor.

Colleagues, Dragi colegi, putem să ne reluăm lucrările. Good luck for the young lady who fainted uh, during uh, our... Îi uh, dorim tot binele colegei care a leșinat în timpul reuniunii. Îmi cer scuze pentru întrerupere, însă cred că era nevoie de această pauză. Thank you. So, Are cuvântul reprezentanta Comisiei. Doream doar să clarific care sunt activitățile desfășurate de către Comisie. După cum s-a menționat, Comisia a transmis uh, îndrumări cu privire la aplicarea achiului în domeniul mediului, mai ales în ceea ce privește evaluarea de impact și aceste informații se pot găsi pe Direcția Generală Mediu. Sunt uh, disponibile pentru public. În plus, Comisia a transmis o serie de studii, mai ales pentru a um, strânge uh, date cu privire la riscuri aceste activități uh, sunt în curs. Rezultatele studiului comandat de Direcția Generală Mediu uh, vor fi uh, făcute publice în luna iunie. În ceea ce privește gazele, Direcția Generală Acțiune Climatică a comandat un alt studiu, un alt studiu care va um, fi făcut public în iunie în ceea ce privește utilizarea terenurilor și apei în Europa, am uh, comandat un alt studiu. De asemenea, am instituit un grup uh, tehnic uh, format din state membre pentru a schimba informații cu privire la aspecte legate de energiile fosile și la sfârșitul lunii ianuarie a avut loc prima reuniune, deci acest proces este în curs și în sfârșit Comisia analizează rapoartele chimice cu privire la anumite substanțe care sunt folosite în fracturarea hidraulică pentru a vedea care sunt uh, scenariile care sunt adecvate în ceea ce privește operațiunile uh, legate de gaze de șist. Acestea sunt activitățile Comisiei și vom continua să consultăm statele membre și uh, toți factorii interesați. Vom continua să urmărim evoluția acestui dosar important. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această intervenție. îi dau cuvântul petiționarului care dorea să intervină din nou câteva minute. Mulțumesc! Ce sumă a oferit Chevron guvernului bulgar? În Bulgaria spunem că atunci când e nevoie de bani, ar trebui investiți foarte mulți bani. Guvernul bulgar a organizat un concurs și prețul inițial a fost de 250.000 de dolari. E vorba despre o achiziție publică. Chevron a oferit 30 de milioane de euro și bani de dolari, pardon, și suma trebuia să fie folosită pentru a compensa uh, pagubele uh, făcute mediului. La, i-am pus uh, întrebarea fostului ministru al energiei și el ne-a spus că, într-adevăr, compania Chevron a promis această sumă și va fi uh, dată guvernului dacă se semnează uh, contractul. Banii nu au ajuns, deci, la trezorerie. Există două um, opinii în Bulgaria. Există avocații și adversarii uh, exploatării gazului de șist. Ceea ce se întâmplă în Europa se întâmplă și în Bulgaria în această privință și, uh, spre bucuria noastră, majoritatea vocilor sunt împotriva exploatării gazului de șist. În anumite cazuri, uh, această tehnologie produce pagube, în alte cazuri nu. Depinde de tipul de uh, straturi uh, de Uh, teren și mi-e teamă că nu s-au făcut uh, experimente valabile pentru a se vedea care ar putea fi pagubele potențiale. Nu s-au făcut studii în Bulgaria. Am tot respectul pentru geologii bulgari, însă mi-e teamă că nu au efectuat studiile necesare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Cred că această petiție trebuie să rămână deschisă. Activitățile comisiei ne demonstrează că trebuie să acordăm în continuare atenție acestei chestiuni. S-a vorbit despre organizarea unei audieri. Cred că ar trebui să abordăm chestiunea într-o reuniune a coordonatorilor, bazându-ne pe evaluarea rezultatelor audierii. Pentru a evita orice fel de uh, dublare a efortului și pentru a Uh, discuta în uh, profunzime petițiile. Deci petiția rămâne deschisă și eventual vom organiza o audiere, așa cum au cerut unii colegi. Vom discuta despre acest lucru uh, la reuniunea coordonatorilor. Une petite minute étant aussi membre de la Sunt și membră a Comisiei pentru Mediu. Audierea noastră ar fi foarte diferită, pentru că nu este vorba despre uh, um, audierea unor persoane care au um, prejudecăți, vrem să lăsăm cuvântul uh, persoanelor care sunt uh, implicate în explorarea gazelor de șist. Deci nu este o reuniune care ar, uh, s-ar suprapune peste cele organizate. Aș vrea să spun că Comisia pentru Mediu a organizat o audiere publică cu privire la gazul de șist și impactul exploatării gazului de șist asupra apei. Nu au participat la discuții uh, factori de decizie, însă au participat oameni de știință, inclusiv oameni de știință francezi. Audierea a fost organizată de Comisia Envi însă putem organiza o altă audiere și îi invit pe toți cei care sunt interesați de chestiune de mediu să participe la această uh, reuniune a comisiei noastre. și Comisia ITRE a organizat o audiere și au mai fost și alte audieri. Sigur că putem să continuăm să organizăm audieri. Întrebarea este pe cine invităm. Petiția provine din această localitate, însă se referă la interzicerea exploatării gazului de șist în toate țările și în Europa. Întrebarea este dacă invităm doar petiționarii sau și acele persoane care sunt mulțumite de faptul că Shell Gas este uh, că uh, gazul de șist este prezent în regiune pentru că uh, stimulează dezvoltarea. Poate că putem să discutăm cu opinia publică din uh, țara respectivă sau din regiunea respectivă. Am putea să invităm persoane din multe regiuni uh, din uh, Europa, inclusiv regiunile unde nu există gaze de șist. Ei bine, pe baza acestor informații vom lua o decizie la următoarea reuniune a coordonatorilor și vom discuta despre felul în care vom organiza audierea. Mulțumesc petiționarului. Și trec la punctul următor. Punctul 17 este vorba despre două petiții, 358-2011, prezentată de domnul, domnul uh, Tomas Narski și 942-2011, prezentată de Sloma Sadovski. 2200 de semnături au fost uh, strânse pentru prima petiție. Are cuvântul domnul Snarski, care vrea să ne prezinte cele două petiții. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, deputați, în calitate de tânăr polonez și european, am venit aici pentru a apăra drepturile cetățenilor europeni. Aș vrea să invoc demnitatea lor și drepturile omului. Statele membre sunt obligate să acționeze în așa fel încât să se respecte demnitatea umană, precum și drepturile, uma, uh, drepturile minorităților, conform articolelor 3 și 4. Trebuie să spun însă că situația minorității uh, poloneze, în uh, Lituania s-a deteriorat, mai ales după aderarea uh, Lituaniei la Uniunea Europeană. Uh, polonezii nu pot să utilizeze forma poloneză a numelor lor și se pune sub semnul întrebării și dreptul de a utiliza poloneza în viața publică. Nu există legislație în ceea ce privește numele bilingve ale străzilor. Nu există nicio lege care specifică dreptul, drepturile minorităților. Și ultimele texte legislative adoptate uh, introduc discriminări în sistemul de învățământ. Nu există nicio perioadă de tranziție pentru ca aceste legi să intre în vigoare. Lituania încalcă obligațiile din tratat și este important de spus că uh, în uh, Polonia, minoritatea lituaniană are drepturi. Minoritatea poloneză din Lituania a trăit întotdeauna acolo și această discriminare este împotriva demnității uh, polonezilor. Încalcă, de asemenea, principiul diversității. Acest lucru încalcă articolul 4 aliniatul 3 din Tratatul asupra funcționării Uniunii Europene și acest lucru îngreunează atingerea obiectivelor Uniunii Europene. Faptul că polonezii nu pot să scrie numele în propriile limbi nu este compatibil cu tratatul. Cetățenii lituanieni de origine poloneză nu sunt tratați așa cum trebuie, nu li se respectă demnitatea. Sunt un cetățean care, dacă dorește să fie angajat în Lituania, nu poate să își folosească numele în forma sa nativă. Și mi-e teamă că dreptul meu de a mă angaja în acest stat membru este încălcat. Se încalcă astfel articolele 3, 4, articolele 6 și 9, articolul 20, alineatul 2, punctul A și articolele care și directiva 243. Îmi cer scuze pentru uh, viteza cu care vorbesc. Discriminarea polonezilor în Lituania este incompatibilă cu principiile dreptului uh, european. Încalcă articole din Carta Fundamentală a Drepturilor Omului. 1, 14, 15, 20, 21 și 22. Problemele pe care le-am menționat uh, sunt de competența Uniunii Europene, în special de competența Parlamentului European. Mă gândesc la încălcarea valorilor Uniunii Europene. Aș vrea să spun aici că în răspunsul său, Comisia nu este precisă, nu acoperă principalele puncte pe care le-am uh, menționat. Principalul aspect avut în vedere este acela drepturilor omului în Lituania. Acest punct nu a fost menționat. S-au distorsionat uh, ideile, ceea ce are un impact asupra evoluării uh, juridice. Există puncte pe care nu le-am uh, menționat. Aș vrea să cer Comisiei Europene să adopte o poziție cu privire la întreaga argumentație și aș vrea să primesc un răspuns la o întrebare foarte simplă, o întrebare care uh, pare evidentă pentru orice european. Lituania, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, este sau nu obligată să respecte drepturile omului? orice cetățean european, oriunde s-ar afla, trebuie să fie tratat cu respect și demnitatea sa nu trebuie încălcată. Stimați membrii ai Comisiei, aș vrea să rog Parlamentul European să uh, întreprindă toate acțiunile politice și juridice pentru ca drepturile minorității poloneze din Lituania să fie respectate, inclusiv drepturile lingvistice. Polonezii care trăiesc în Lituania sunt cetățeni europeni cu drepturi de pline și merită să uh, beneficieze de sprijin. Aș vrea să rog Comisia să analizeze situația inclusiv uh, să analizeze mai bine faptele. Lituanienii și polonezii au foarte multe în comun. Istoria și um, prezentul european. Cred că noi, în calitate de europeni, vom reuși să rezolvăm această problemă foarte gravă, obstacol în calea unui viitor armonios în Uniunea Europeană. Vă rog să îi ajutați pe polonezi din Lituania. Dacă nu faceți nimic, Lituania întoarce spatele unor cetățeni europeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Al reprezentanții dei due paese, la Lituania e la Polonia. Per... Mulțumesc și acum să dau cuvântul reprezentanților din ambele țări, uh, polonezilor și celor din Lituania. Acum, Dau cuvântul reprezentantului Ministerului Învățământului din Lituania. Vă rog. Dėkoju pirmininkė. Jums leidus kalbėsiu savo gimtają kalbą. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă îmi permiteți, aș dori să vorbesc în limba mea maternă. Doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, am fost destul de surprinși de apariția acestei petiții în uh, Comisia pentru Petiția Parlamentului European. Tocmai pentru că sistemul nostru de învățământ este unic, unic uh, permite minorităților etnice să uh, își continue, să, să-și folosească limba maternă în sistemul de învățământ, permite învățarea, perfecționarea limbii materne în sistemul de învățământ. Și avem uh, școli care funcționează în rusă, în poloneză și în alte uh, limbi și aceaste, aceste limbi pot fi utilizate până la obținerea diplomei. De aceea aș dori să atrag atenția asupra faptelor. Faptele, așa cum sunt ele prezentate în petiție, nu, nu, în petiție nu oglindesc realitatea. Noi în Lituania respectăm pe deplin drepturile minorităților, chiar și drepturile minorității poloneze. Uh, Uh, atâta vreme cât uh, uh, nu încalcă niciun fel de tratate la nivel internațional și vom continua cu această atitudine și pe viitor. Aș dori să vă furnizez acum o explicație. După cum știți, minoritatea poloneză în Lituania are o posibilitatea să meargă la grădiniță sau la școală în limba sa maternă, deci în poloneză. Și acest lucru este ceva unic în Europa. În Universitatea din Vilnius este singura, există un departament care funcționează funcționează în întregime în limba poloneză, deși nu se află pe teritoriul Poloniei. Trebuie să afirmăm de asemenea faptul că 10 milioane de polonezi care trăiesc în afara uh, Poloniei beneficiază de uh, Uh, locuri la universități și școli uh, cu cursuri în limba poloneză. Deci cam 55% din acești polonezi care trăiesc în străinătate au această posibilitate. Mai mult decât atât, uh, având în vedere independența Lituaniei, numărul de polonezi care studiază în astfel de școli Uh, cu cursuri și programe în limba poloneză a crescut. Și sper că aceste fapte sunt suficiente pentru a permite Comisiei uh, de Petiții să închidă această petiție. Acum, în ceea ce privește faptele uh, eronate prezentate de către petiție, dacă îmi permiteți, aș vrea să atrag atenția asupra anumitor fapte care sunt foarte uh, importante în ceea ce privește sistemul de învățământ. Mai întâi, la articolul 30 al acestei legislații se prevede și citez că școlile uh, uh, care, în care este difuzat, un, este difuzat un învățământ neformal, neoficial, pot uh, permite uh, studenților sau școlarilor respectiv să învețe istoria și limba uh, lim- în limba lor maternă. De asemenea, se prevede uh, ca minoritățile etnice din anumite școli trebuie să învețe de asemenea geografie, știință, uh, uh, subiecte legate de sociologie, uh, care să oglindească istoria și situația Lituaniei. Și puteți vedea că utilizarea limbii materne, în acest caz poloneza, este mult mai mare decât în alte țări în care uh, există astfel de posibilități pentru aceste minorități. În Lituania, noi observăm că acest procent de programe de învățământ predate în Uh, lituaniană reprezintă 90%, iar celelalte uh, programe sunt uh, predate în rusă, bielorusă și alte limbi ale minorităților. Mai mult decât atât, prin adoptarea acestei legislații, um, predarea în alte limbi permite studenților care merg în astfel de școli etnice să învețe nu numai limba lor maternă, ci și lituaniană, lucru care, bineînțeles, duce la o sporire a coeziunii sociale, a șanselor de integrare și de participare la piața muncii. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că uh, predarea limbei lituaniane nu se face pe spuța și pe seama limbii materne a acestor studenți, pentru că uh, limba maternă nu se schimbă, ea rămâne aceeași. Iar pentru a asigura fluența, Guvernul a adoptat o rezoluție prin care autoritățile municipale au dreptul să mențină școli de învățământ primar și secundar, în care există o mare majoritate de reprezentanți ai minorităților lingvistice, iar numărul de persoane, de, de școlari uh, în aceste clase a fost redus de la 15 la 10. După cum vedeți, Lituania a fost foarte bine pregătită pentru implementarea acestei legislații și toți profesorii și învățătorii care lucrează în astfel de școli uh, pentru minorități sunt fluenți în uh, limba lituaniană, au certificate, sunt pe deplin pregătiți, uh, calificați și uh, sunt capabili să predea geografie, istorie și așa mai departe, uh, iar acest lucru a fost pregătit și a fost uh, pus la punct încă înainte de intrarea în vigoare a legislației aferente. Deci guvernul lituanian a alocat 8 800 de de litre pentru aceaste, aceste programe școlare predate în alte limbi decât în limba lituaniană, în ceea ce privește istoria, geografia, manualele de istorie, de geografie. Um, aici există capitole care au fost adăugate în aceste manuale tocmai pentru a face față cerințelor de predare în aceste limbi, rusă, bielorusă și așa mai departe, și poloneză. Și S-a prevăzut chiar și o perioadă de tranziție de 2 ani de zile pentru întregul sistem, iar guvernul din Lituania prevede această posibilitate de a extinde perioada de tranziție Uh, tocmai pentru a favoriza situația minorităților lingvistice. După cum vedeți, toate aceste prevederi au fost pe deplin acoperite în discuțiile uh, dintre uh, cei doi prim ministri din Polonia și Lituania pe marginea acestui subiect. De asemenea, subiectul a fost examinat și de către grupul de experți care a fost instaurat pentru a discuta eventualele propuneri de amendamente și modificări ale legislației învățământului dorința fiind ca nivelul de educare și de învățământ pentru reprezentanții minorităților etnice să fie cât mai ridicat pe cu putință. 27 decembrie 2011 s-a instaurat un grup de lucru care va analiza acest subiect și care va analiza situația tuturor școlilor pentru aceste minorități lingvistice, scopul fiind ca aceste subiecte să fie discutate și să se aibă în vedere modul concret în care se implementează legislația. Noi prevederi pentru această legislație a învățământului au fost evaluate uh, de către diferite organizații și nici măcar o singură organizație nu a ajuns la concluzia că această legislație ar fi într-un fel sau altul discriminatorie. Și dacă îmi permiteți acum câteva cuvinte în ceea ce privește utilizarea numelor de familie. Pe 12 mai 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a afirmat că regulile uh, utilizate pentru ortografia numelor ce nu sunt lituaniane nu au fost încălcate prin legislația în vigoare iar decizia luată în Lituania în ceea ce privește transcrierea fonetică uh, a numelor poloneze în uh, litere lituaniene de, respectă prevederile legate de libera circulație și de drepturile uh, fundamentale și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că minoritatea poloneză din Lituania are dreptul de a învăța, uh, de a, de a merge la școli în care se predau anumite subiecte în limba poloneză și acest lucru a fost îndelung uh, explicat. Deci, după cum am spus, în momentul în care a existat consultări, nu a existat nici măcar un grup de experți, nici măcar o asociație sau vreun organism care să sublinieze faptul că legea ar fi discriminatorie. Însă am senzația prin această petiție că există fapte care au fost prezentate în mod eronat, ca și cum uh, Lituania ar fi încălcat astfel de prevederi, ceea ce nu poate fi uh, acceptat. Rămâne la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări suplimentare. Adesso do la parola a Christoph Tre. Mulțumim, mulțumim și acum îi dau cuvântul domnului Christoph Rijnitski din Polonia care este un consultant pentru Ministerul de Afaceri Externe. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai acestei comisii. Permiteți-mi ca în primul rând să-mi exprim uh, mulțumirea față de această posibilitate de a face niște observații în cadrul acestei comisii cu privire la petiția care este examinată de această instituție. Vă rog să-mi permiteți și să folosesc câteva secunde în care să dau un răspuns argumentelor folosite de colegii mei această comisie, mie ca uh, avocat, îmi dă sentimentul unei proceduri care este folosită în domeniul meu de muncă. În primul rând, vreau să spun că suntem dezamăgiți de răspunsul pe care l-am primit de la Comisie în acest document pe care îl avem sub atenția membrilor acestei comisii. Caracterizarea acestei petiții a fost foarte restrânsă și în ceea ce uh, ține de domeniul de aplicare pentru că s-a restrâns la drepturile de educație ale minorităților și s-a renunțat la drepturile lingvistice în această expunere. Așa că acest document devine foarte neclar. Apoi, aș dori să spun câte ceva despre argumentele pe care le prezintă um, Comisia în documentul acesta. Face referire la articolul 165 din Tratatul Uniunii Europene. Acest lucru e bun. Prin acesta, statele membre sunt cele care sunt responsabile de conținutul educației, organizarea educației și de diversitatea lingvistică și culturală. Da, e adevărat. Cu toate acestea, în observațiile sale, Comisia a ignorat care sunt implicațiile altor dispoziții din legislația europeană. În primul rând, am dori să spunem cât de Inovator este articolul 2 din uh, Tratatul Uniunii Europene, când după, cuvântul drepturile om, după cuvintele drepturile omului apar și cuvintele drepturile persoanelor care aparțin de minorități. Vorbim despre o schimbare revoluționară, pentru că înainte de acestea cerințele care țineau de respectul pentru minorități apăreau doar în criteriile de la Copenhaga pentru țările candidate la Uniunea Europeană și nu pentru statele membre ca atare. E ceva ce a fost foarte criticat în Europa și s-a rectificat, pentru că vorbeam atunci de un standard dublu. Acum vorbim de o mare schimbare. Acum, orice stat membru european, când vorbim de aspectul legat de minorități, lucrurile nu mai țin de faptul că un stat este sau nu membru al Uniunii Europene sau se află doar în situația de țară candidată. Comisiei s-a cerut să își reconsidere poziția și pe alte, anum, alte implicații posibile. În artic- avem în tratat și articolul 10, în um, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aici, în mod interesant, se spune, următoare, se spune următoarele. La definirea și implementarea politicilor și activităților, Uniunea Europeană ar trebui să-și propună să combată discriminarea bazată pe uh, criterii de sex, etnicitate și așa mai departe, în articolul 10 la tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Vorbim aici de o abordare foarte activă în ceea ce privește combaterea discriminării. Ea nu mai este pasivă, cum era înainte, în majoritatea domeniilor. Apoi mai există și alte posibilități care apar în articolul 6, însă nu le voi menționa acum. Apoi, la alineatul 3 din documentul comisiei, pe pagina a doua, comisia vorbește de niște argumente care au de-a face cu articolele 21 și 22 din Carta Drepturilor Fundamentale. Comisia, apoi, face referire la articolul 51, care stabilește un cadru specific pentru implementarea cartei. Așa cum știm, această cartă se adresează și instituțiilor europene și statelor membre ale Uniunii Europene, însă acestea trebuie să țină cont de acest instrument pe parcursul implementării legislației europene. E adevărat. Clauzele care țin de discriminare din această cartă, din tratate, este ignorată. Am putea să discutăm despre directiva 2043, 43, unde educația apare explicit printre domeniile pentru care regulile, regulile de non-discriminare ar trebui să fie aplicate. Apoi aș dori să mai vorbesc și despre următorul fapt nu se prea folosește articolul 6 aliniatul 3 după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Drepturile fundamentale sunt garantate de Convenția Europeană cu privire la drepturile omului și se ține cont de tradițiile respective din fiecare stat membru. Acestea sunt principiile generale ale legislației europene, principiile generale este una dintre căile care ar putea să ajute Comisia să caute niște întrebări bune, pozitive, la cererile legate de drepturile omului și nu unele negative. Doamnă președinte, permiteți-mi să spun câte ceva și în, ce, și, în cele, și în ceea ce privește cele spuse de colegii mei în această chestiune. Colega mea a vorbit despre munca experților din domeniul educației, din grupul pentru educație care a fost stabilit de ambele noastre guverne. Într-adevăr, e adevărat, există acest grup de lucru cu subiectul educație, grupul s-a întâlnit de 5 ori, iar la ultima reuniune nu a publicat niciun fel de raport comun sau recomandare comună. Punct foarte interesant. Au existat discu discuții, însă nu au existat rezultate. Nu s-a căzut de acord cu niciun fel de posibile amendamente la această lege a educației. Aceasta e problema. Vedem că există o serie de consecințe cu caracter discriminatoriu. Nu voi da nume, dar mă bucur să știu că colegii mei nu au nicio problemă cu articolul 11 aliniatul 1 din Convenția Cadru. După fiecare raport transmis de Lituania, Lituania a primit niște critici negative. Apoi s-a promis și o schimbare a legislației, însă această promisiune nu a fost dusă la bun sfârșit. Ținând cont de toate aceste argumente, aș dori să spun că noi ne oferim sprijin pentru propunerea domnului petiționar care dorește să-i ceară Comisiei Europene să vină cu un nou raport. Un nou raport în care să aibă o atitudine mai deschisă pentru drepturile fundamentale și să nu se mai bazeze pe niște atitudini, atitudini dinainte de Lisabona, așa cum ne-au lăsat de fapt această impresie. Mulțumesc, doamnă președinte! Vă mulțumim foarte mult pentru această informare. Și acum are cuvântul reprezentanta Comisiei. Nu, domnul Antonio Marc, vă rog, aveți cuvântul. Voi începe prin a spune că Comisia a dat un răspuns în scris la această petiție, bazându-se pe felul în care a fost ea prezentată și în cadrul mandatului pe care îl are și anume în ceea ce privește compatibilitatea uh, cu, legisla- cu legislația europeană conform articolului respectiv din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Comisia a ajuns la concluzia că aceste chestiuni care apar în petiție sunt în afara domeniului Uniunii Europene. Artic- în articolul 165 din tratat se spune foarte clar că statele membre sunt cele care sunt responsabile de structura sistemului educațional și de regimul lingvistic al acestuia. Tot în această privință, toate dispozițiile menționate de petiționar în cadrul petiției și anume Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale, Convenția pentru Protejarea Drepturilor Fundamentale și altele, toate acestea se află în afara cadrului juridic al Uniunii Europene. Așa că Comisia nu are competența de a face comentarii cu privință la presupusele încălcări ale acestor dispoziții. În ceea ce privește carta și dispozițiile din cartă, aceste dispoziții sunt adresate doar statelor membre atunci când acestea pun în aplicare legislația europeană. Doar în asemenea cazuri Comisia poate să se implice. Argumentele pe care le-am auzit astăzi aici sunt noi pentru noi, pentru că nu au fost menționate în petiția inițială, articolele 2, 3, 4 sau 10 și apoi dispozițiile din Directiva 2043 din 2000, care are de-a face cu discriminarea pe bază de rasă sau origine etnică. Cred că nu vom avea timp să dăm un răspuns la fiecare argument înscris, așa că probabil ar fi mai bine să nici nu reacționez eu într-un timp atât de scurt. Însă aș putea să vă dau o idee în ceea ce privește poziția noastră și pe ce ne vom concentra, bazându-ne pe faptul că există anumite limitări în ceea ce privește legislația europeană. De exemplu, la articolul 10 se spune clar că Uniunea Europeană este cea care trebuie și nu statul membru. Aici vorbim despre o încălcare făcută de un stat. Apoi, în ceea ce privește directiva din anul 2000, vă atrag atenția asupra faptului că aceasta are de-a face numai cu chestiuni legate de accesul la educație. Și noi vorbim aici despre conținut. Deci, din nou, din, și în acest caz se iese în afara domeniului de aplicare al directivei. Drepturile minoritare, în general, în cadrul strict al misiunii noastre de a vedea dacă se aliniază sau nu cu dispozițiile tratatului, din nou ar depăși domeniul de aplicare. Chiar dacă, din punct de vedere politic, așa cum foarte corect a spus, apar aceste chestiuni la articolul 2, însă în mandatul pe care îl avem acum se află în afara scopului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, deschidem atunci dezbaterea, spune doamna președinte, domnul Valența are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate doamne, stimați domni. Thomas Nersky ne-a prezentat aici petiția sa și vorbește despre discriminare în ceea ce privește limba polonă. Populația polonă din uh, Lituania este cea care are de suferit și este cea mai mare minoritate. Aici se vorbe, se vorbește de lipsa de posibilitate de a putea să îți ortografiezi numele în limba polonă, e de fapt o încălcare a drepturilor fundamentale care țin de diversitatea lingvistică și culturală. Reglementările din acest domeniu nu ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre pentru că ar însemna că trecem de la drepturile fundamentale se încalcă dreptul la liberă mișcare și la dreptul de a vorbi și a de a te folosi de propria ta limbă. Petiția domnului Snarski are de a face cu toate acele lucruri care sunt vitale pentru o coexistență armonioasă în Uniunea Europeană. De aceea eu sprijin această petiție și aș dori să-i pun niște întrebări domnului Snarski, dacă îmi dați voie. Ați fost vreodată în Lituania? Ați avut de a face cu aceste probleme? Ați vorbit cu polonezii care trăiesc în Lituania? Ați Ați fost vreodată discriminat, discriminat pe baza naționalității dumneavoastră? Ați putea să ne spuneți câte ceva și despre drepturile minorităților în Polonia, de exemplu, despre minoritatea cașubiană și despre cea lituaniană din Polonia. Cunoașteți niște exemple specifice în care au fost încălcate drepturile polonezilor, drepturile lingvistice ale polonezilor în Lituania și apoi ce fel de acțiuni ați dori să ia Comisia PETI? Vă mulțumim, domnul Lansberg, să are cuvântul. Mulțumesc! Am ascultat cele spuse de domnul petiționar spune că există o încălcare sistematică a drepturilor omului de acest stat membru. Este încălcat dreptul la liberă circulație al persoanelor și alte multe nonsensuri pe care nici nu le voi comenta. Însă ce a fost interesant astăzi pentru mine? Nu doar Lituania este rea, ci s-ar putea să fie cea mai rea dintre toate vecinele sale, de Germania, Rusia, toate vecinele Poloniei. Și Comisia Europeană este rea, asta e ceva nou. Acum mă uit la informațiile pentru membri care au fost împărțite în sală. Există tot felul de declarații neclare. Rușii par să acuze Lituania de încălcări ale drepturilor omului în general. Principalul lucru nu ține de sistemul educațional polonez, ci despre educația din Lituania pentru toate minoritățile, toate școlile minoritare. De la celelalte nu există niciun fel de plângere în ceea ce îi privește pe ruși, bieloruși sau evrei. Doar din partea polonezilor probabil din cauza politicilor recente de domeniul extern ale Poloniei. Legislația nu restricționează dreptul minorității poloneze de a preda exclusiv în limba polonă. Faptul că, în special, profesorii sunt acum uh, enervați revine din faptul că peste doi ani materii ca geografia și istoria ar trebui să fie predate în limba statului în doi ani. Probabil că acești învățători, ă, acest profesori în 20 de ani nu au învățat destul de lituaniană, însă nu va fi nicio fel de problemă pentru elevi să continue, să-și continue educația în această limbă nu ar trebui să fie restricționate drepturile de a învăța numele geografice în limba statală. Iar uh, petiția merge împotriva acestui fapt. Ce mai apare în acest rezumat al petiției? Limba statală trebuie să fie folosită la istorie, la geografie, și spune că rezultatul va fi închiderea școlilor poloneze, însă nu există niciun fel de legătură între aceste două aspecte. De ce la lecțiile de geografie Lecțiile de geografie și de istorie, dacă acestea sunt predate în limba statului, ar putea să ducă la o descreștere a numărului de elevi și acest fapt ar duce la închiderea școlilor. Scăderea numărului de elevi ține de fapt de lipsa de iubire între soț și soție. E ceva foarte obișnuit. E o situație obișnuită, dar foarte comună, și anume că scade numărul de elevi. dacă se închid școli lituaniene în Lituania și și în Polonia se închid școli lituaniene. Și asta din cauza că scade numărul de elevi. Însă acest număr de elevi nu ține cont de limba în care se predă istoria sau geografia. Nu înțeleg de ce domnul Snarski a semnat un asemenea document neserios. Restricționarea predării în polon, în limba poloneză, e o exagerare. Este o prezentare incorrectă și inadecvată a acestei chestiuni. Din păcate, trebuie să spun că nu ar trebui să ne pierdem timpul cu acest document. Cred că vor continua să avină cu aceleași argumente. poate speră că Lituania va fi învinovățită de diferite organisme internaționale, de O... Europeană de Justiție, dar așa ceva nu s-a întâmplat. Nu se ajunge la nicio concluzie, nu se ajunge la niciun fel de concluzie nouă și proaspătă. Poate că ei înșiși sunt confuși și sunt împinși de la spate să atace Lituania pe toate domeniile de cooperare europeană. Însă e o cale greșită care nu duce la niciun rezultat, niciun rezultat nici pentru polonez, dar nici pentru Uniune. Mulțumesc, Tomașevski. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, Mi-e greu să fac uh, observații în ceea ce privește cele spuse de colegii care au intervenit în via înaintea mea. Însă pare ceva destul de grav pentru că uh, un deputat din comisie nu le permite celălalt să vorbească și să spună care este problema. Problema nu e legată doar de uh, educația minorităților etnice. Problemele acestea există și au crescut după ce am aderat la Uniunea Europeană. Este paradoxal pentru că minoritățile etnice participă au participat la referendumul cu privire la aderarea la Uniunea Europeană și um, prezența la vot a fost foarte mare. După ce am aderat la Uniunea Europeană au apărut uh, problemele, nu doar legate de educație. În 2009 o lege asupra minorităților naționale a fost uh, abolită în Parlament și suntem poate singura țară care nu are o lege asupra minorităților. Legea a fost adoptată în 1991, atunci când țara mea și-a dobândit independența și am uh, luptat pentru această independență. În 1991 am uh, protestat și eu împotriva regimului și am sfârșit prin a ne redobândi uh, independența. Polonezii au susținut independența Lituaniei și în noiembrie 1991, după evenimentele teribile din ianuarie, s-a adoptat această lege minunată asupra minorităților legea a fost semnată de către nimeni altul decât colegul meu, domnul Lamsbergis, care era președintele Consiliului Suprem la vremea respectivă. În 2009, uh, după ce am aderat la Uniunea Europeană, din păcate s-a renunțat la această lege și nu mai dispunem de drepturile pentru care am luptat atât de apric Pentru uh, cazurile în care se utilizează limba maternă în public, se plătesc amenzi. Numele de străzi bilingve, anunțurile în autobuzuri sau în magazine, Minoritățile etnice reprezintă 80% din populație. Există 40 de municipalități. În unele, 80% din populație este um, aparținătoare a unei minorități etnice și cu toate acestea străzile nu sunt Uh, trecute scrise în limba maternă și uh, se prevăd amenzi pentru utilizarea um, utilizarea uh, limbii materne în public. Trebuie să plătească până la 5.000 de litas. Și încă o dată vorbim despre zone în care 80% din populație aparține minorității poloneze aceeași problemă în ceea ce privește numele și prenumele. Nimeni nu are dreptul să um, pun, impună restricții în privința um, um, ortografiei numelui. Eu am refuzat să accept un pașaport pentru că pe pașaport figura un nume de familie care de fapt nu era al meu. În uh, timpul regimului uh, totalitar am reușit să conving autoritățile de faptul că numele trebuie să fie scris uh, în limba mea maternă. Astăzi nu mai pot să fac același lucru. Pe 17 martie s-a organizat un protest. Circa 10.000 de persoane au ieșit în stradă. Era vorba despre persoane din sindicatele educației. Această petiție nu este împotriva Lituaniei, este împotriva majorității aflate la guvernare și ă, socialdemocrații care sunt în opoziție critică această lege. Îmi cer scuze că vă întrerup, însă nu vom reuși să um, trecem prin uh, toate punctele de pe ordinea de zi, deci vă rog să fiți conciși. Doamna Auken, voi fi concisă. Informațiile de care dispunem sunt uh, conflictuale. Însă este dreptul nostru de a um, aborda aceste chestiuni aici. În al doilea rând, aceste chestiuni au, avut, au fost aduse în atenția Consiliului Europei de la Strasburg. Aș vrea să știu dacă aceste chestiuni au fost aduse în atenția Consiliului Europei. Aș vrea să spun de asemenea că am purtat de mai multe ori uh, discuții cu minoritatea rusă din uh, țările baltice, care se confruntă cu probleme și mai mari, pentru că nu beneficiază de drepturi uh, de bază. Există vreun uh, verdict care este adevărul. Mulțumesc. Domnule Gutko. Este o problemă foarte vastă. Haideți să spunem un lucru. Cu titlu experimental. Imaginați-vă că vă aflați într-o țară în care, într-o zi, numele dumneavoastră nu mai este numele pe care l-au purtat tații și bunicii. Dintr-o dată sunteți altcineva. Este acceptabil? Nu, nu este acceptabil. Mulțumesc. Doamna Vălean. Mulțumesc, doamnă președintă. Este evident că problema elaborării legislației învățământului este o prerogativă națională și nu avem calitatea de a emite o judecată de valoare în privința acestei legislații. Însă am putea înlocui uh, numele minorităților și ale țărilor, problema întotdeauna este aceeași. Se pune problema dacă universitățile ar trebui să aibă limba de predare a minorităților sau să predea în limba oficială a țării. Sunt uh, probleme generale. În țările în care minoritățile sunt prezente într-un procent mare. Ar trebui să nu ne grăbim să emitem uh, judecăți uh, de valoare atunci când nu dispunem de toate faptele. Suntem în continuare în Europa. Este o chestiune emoțională, însă suntem în Europa unde domnește statul uh, de drept. Trebuie să Uh, facem o cercetare amănunțită pentru a vedea dacă se respectă legea și să ținem cont de faptul că orice stat are uh, prerogativele sale în materie de învățământ. Mulțumesc, Carl Noschi. Mulțumesc, doamnă președintă. vorbim despre multe probleme care sunt uh, legate de noua legislație și de educația din Lituania. Ceea ce este important este ce se întâmplă după ce termin uh, uh, școala secundară atât um, școlile minorităților cât și școlile obișnuite vor avea aceleași examene, aceleași examene. În școlile conduse de minorități existau aceste examene, însă discutăm despre 12 ani și în acești 12 ani nu s-a studiat limba lituaniană la fel de mult ca și um, în alte, sco- în alte școli. Uh, peste trei ani, examenele acestea vor fi standard, standardizate, însă aceste persoane, acești elevi nu au decât trei ani la dispoziție pentru a câștiga timpul pierdut. De fapt, nici nu e vorba despre trei ani, e vorba despre doi ani în care trebuie să recupereze timpul pierdut și este o nedreptate sunt de acord cu faptul că anumite standarde trebuie să fie uniforme și guvernul lituanian are dreptul să structureze educația cum uh, dorește, însă uh, această măsură este greșită. M-am ocupat de relațiile dintre um, lituanieni și polonezi uh, de mai mulți ani. Guvernul afirmă că a făcut uh, cercetări și reprezentanții minorităților au fost întrebați următorul lucru. Credeți că uh, competențele slabe pot să ducă la probleme pe piața muncii și 40% dintre persoane au răspuns da, dacă nu vorbesc bine limba, aș putea avea probleme pe piața muncii. A doua întrebare pusă a fost Personal, ați avut vreodată probleme în a găsi un loc de muncă din cauza că nu vă cunoșteați suficient de bine uh, limba oficială? Numai 3% au răspuns că da. Guvernul lituanian însă nu a invocat decât primul răspuns la prima întrebare, cu procentul mai ridicat. Cred că în felul acesta a încercat să inducă în eroare publicul european. Guvernul lituanian spune că măsurile sunt în beneficiul tuturor cetățenilor care se confruntă cu dificultăți pe, pe viața muncii, însă numai 3% se confruntă cu astfel de dificultăți. Madam Chairman, ce... Doamna Morcunaite, mulțumesc, doamna președinte. Lituania consideră că legislația sa în domeniul învățământului este indisociabilă de tradițiile sale culturale și sociale și am ascultat cele spuse de către comisie, însă s-a stabilit că există condiții pentru uh, cetățenii polonezi care locuiesc în, uh, în Lituania de a uh, merge în școli în care se predau uh, programe în limba poloneză. Uh, reforma educației și învățământului în Lituania este în beneficiul tuturor elevilor și asta nu, uh, uh, naționalitatea lor nu are nimic de a face cu reforma și această reformă a fost implementată în foarte multe țări, chiar și în Polonia. Și Lituania este singura țară din lume care permite cetățenilor cu naționalitate poloneză să învețe poloneza indiferent de tipul de învățământ, primar, secundar și așa mai departe ne putem pune întrebarea dacă se uh, încalcă legislația europeană în momentul în care se cere învățarea anumitor materii în limba statului respectiv. Aici e vorba de competitivitate, de integrare pe piața muncii. Domnul Kalinowski a spus că nu au existat niciun fel de probleme pentru cei care doresc să obțină un loc de muncă în Lituania. Uh, atunci întrebarea se pune și atunci de ce vă este teamă de acest examen? Trebuie să spun că ceea ce spunea domnul Tomașescu adinaori este că, de fapt, e o chestiune de natură politică. El este în mod permanent împotriva guvernului din Lituania, lucru care demonstrează multe. Așa că dacă vom continua cu această legislație, știm că există un grup de lucru care a fost de astfel menționat și exista și o sugestie din partea lituaniană și care a fost discutată împreună cu colegii din Polonia să avem această perioadă de tranziție, nu pentru doi ani, așa cum ea este ea prevăzută, ci pentru o perioadă de 8 ani. Nu știu dacă acest acord a fost până la urmă finalizat. Ministerul Învățământului din Lituania, uh, domnul ministru a spus că uh, Există un înalt comisariat pentru uh, minorități și colaborează cu comisariatul echivalent de la Consiliul Europei și Există această posibilitate de a organiza examene în ceea ce privește uh, cunoașterea limbii lituaniene, însă acest lucru se poate face în perioada de tranziție, atâta vreme cât uh, elevii polonezi nu și-au terminat studiile. Și atunci am o întrebare, așa cum a spus petiționarul și așa cum a uh, menționat uh, și ceilalți colegi, există o istorie comună între Polonia și Lituania și atunci de ce uh, continuați să afirmați astfel de lucruri? Mulțumesc, domnul Sonic, acum. Pani przewodnicząca, ja chciałbym... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mă refer acum la cele spuse de către Comisia Europeană. Cred că a fost o abordare foarte juridică și legalistă a problemei. Această problemă nu e una nouă. De mulți ani de zile, polonezii care locuiesc în Lituania s-au tot plâns. S-au plâns de discriminare. Eu sunt de părere că um, Comisia Europeană ar trebui să încerce să uh, medieze astfel de uh, probleme care apar între diferite state membre și ar trebui să acționeze ca un mediator pentru a se ajunge la un acord acolo unde este posibil. Uh, și nu ar trebui să se uh, adăpostească la, în spatele unor articole citate din diferite prevederi și tratate. Nu. Intenția în momentul în care s-a creat Uniunea Europeană este ca, era ca statele membre să coexiste în mod pașnic, în armonie, să evite orice formă de conflict. Și poate că ar trebui și Comisia să țină seama de acest principiu uh, Uh, fondator. Și ne putem pune întrebarea, deci din nou, de ce avem Agenția Europeană de, pentru Drepturi Fundamentale? La ce servește ea? De ce să nu cerem aceste agenții să examineze subiectul și să asculte ambele părți, ambele versiuni și poate să redacteze și un raport care să constituie o bază de analiză, o bază de evaluare, care poate altfel nu s-ar putea face. Uh, evident că poate rezultatul nu va fi pe gustul tuturor, dar ar, ar fi un beneficiu totuși. Și membrii comisiei noastre ar putea să aibă o rezoluție pe această temă și eventual am putea poate chiar să avem și un raport pe această temă. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Boștina? Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, eu consider că această chestiune este una foarte, foarte emotivă, emoțională, este una foarte sensibilă, pentru că, de fapt, e vorba de identitate, e vorba de identități. Și de multe ori există un conflict de identitate care poate să se aprofundeze și să devină un conflict uh, evident, așa cum am avut în trecut în Europa. Așa că subiectul este sensibil, este emoțional. De aceea cred eu că noi, în comisia noastră, ce putem face este să discutăm acest subiect în momentul în care avem o evaluare la dispoziție. Și singura evaluare pe care o putem avea este cea pe care o poate face în altul comisariat pentru drepturile omului și pentru drepturile minorităților și uh, Consiliul Europei, care să analizeze această situație și să vadă cum anume sunt implementate convențiile aferente în cele două state membre, fără de care, din păcate, Comisia Europeană nu va fi uh, suficient de bine echipată pentru a putea face o evaluare, pentru a înțelege situația și chestiunile legate de minorități, de drepturile minorităților, de drepturi lingvistice și așa mai departe. Și având în vedere că recent am avut aceeași abordare în momentul în care am discutat despre Constituția din Ungaria și legea privind mass media în Ungaria, în momentul în care am avut o evaluare a, celor două entități ă, din, ă, din partea Consiliului Europei, e bine, având în vedere că avem această experiență, putem cere acestor două entități să evalueze și această situație și să vedem dacă e adevărat sau nu, sau dacă există vreo soluție, ce putem face. Și a, apoi a, să a, mai a, ă, a, evaluăm situația. Pentru că evident că noi aici nu suntem un tribunal în care să putem să, să știu eu, să pronunțăm sentințe sau verdicte pentru împotrivă. Nu. Acum, de asemenea, din experiența mea din România, acolo unde, uh, în momentul în care o lipsă a drepturilor minorității pot să ducă la o exacerbare uh, a, a, a situației, dar de asemenea și drepturi mult prea mari pot să ducă la această exacerbare cu o nemulțumire din partea celorlalți. Ei bine, e nevoie de o soluție echilibrată și astfel de soluție echilibrată va fi întotdeauna în beneficiul ambelor părți. Iar în acest sens, din nou, uh, Uh, vă rog, doamna președinte, să vedeți cum anume am putea noi să lansăm acest apel către Consiliul Europei și pentru un altul comisariat să ne propună o evaluare în ceea ce privește situația juridică și modul în care sunt implementate legile care sunt în vigoare în momentul de față, dacă există încălcări, da sau nu și eventual să vedem, odată ce vom avea acest lucru, ce va putea face comisia, ce decizii va putea lua în momentul în care va dispune de aceste evaluări, de aceste rapoarte. Pentru că dacă nu, atunci da, putem să continuăm să ne spună Comisia că da, ține de subsidiaritate, că ține de Carta Drepturilor Omului, că uh, vom continua cu aceste episoade nenumărate de discuții și certuri. Așa că lansez un apel acum. Haideți să cerem acestor două entități internaționale să evalueze situația, pentru că vedeți că acest context e mai extins decât credem dacă ne uităm la această regiune, știm că acolo există probleme cu persoane care nu sunt resortisanți naționali din anumite state membre. Există probleme cu anumiți cetățeni care nu beneficiază de drepturile lor legitime. Uh, și ar fi bine să avem uh, o, o, o astfel de abordare. Este important ca Uniunea Europeană să poată acționa și asta în numele valorilor pe care noi le apărăm, dar de asemenea să acționăm bazându-ne pe o evaluare uh, înțeleaptă și nu pe o abordare parțială. Mulțumesc, domnule uh, Boștinaru, și acum dau cuvântul uh, petiționarului pentru a răspunde la aceste observații. Trudno w dwie minuty odnieść się do wszystkiego. Przede wszystkim Mulțumesc, doamna președinte. Greu să acoper totul în doar două, trei minute. Am două documente aici. Unul reprezintă petiția mea și celălalt reprezintă raportul uh, comisiei. Și niciodată, niciodată eu nu am spus în petiția mea uh, că, așa ca un rezultat al restricțiilor în anumite uh, materii predate în uh, limba poloneză, numărul elevilor a scăzut. Nu, am spus că numărul a scăzut, însă nu am făcut nicio legătură între cele două aspecte. În petiție, de asemenea, am utilizat sintagma drepturile omului de multe ori. Termenul acesta, drepturile omului, a fost utilizate foarte multe ori, iar Comisia nu menționează acest lucru. Petiția noastră a fost uh, combinată sau a fost legată și de o altă petiție Așa că acum aș dori să mă adresez și domnului Lansbergis. Vă respect, domnule Lansbergis. Vă respect pentru ceea ce ați făcut pentru Lituania, însă vă rog, vă rog frumos, vă, să, mă, să mă tratați exact ca pe un cetățean european și vă rog să nu, uh, să, să nu mă luați în derâdere. Petiția mea nu e o petiție a guvernului, ci o petiție uh, lansată de un cetățean european care lansează un apel de ajutor uh, de o, care cere să existe solidaritate sporită. De aceea, eu înțeleg ce, care este provocarea aici, pentru că dumneavoastră vă referiți la ceva la care eu nici măcar n-am scris negru pe alb. Aici e corespondența mea întreagă cu secretariatul și cred că uh, și, am, uh, și înțeleg că au existat uh, anumite greșeli, anumite uh, erori și am cerut ca uh, aceste erori să fie clarificate. Știu că poate la secretariat oamenii s-au supărat pe mine, însă în orice caz vă rog să preluați exact argumentele pe care eu le-am folosit și nimic altceva. Și aș dori să mulțumesc domnului Vanessa pentru sprijin sprijin. Trebuie să vă spun că, într-adevăr, am fost discriminat, doamna președinte, și poate și dumneavoastră, doamna pre președinte. Me mass media din Lituania, în momentul în care au acoperit uh, acest subiect, au spus că numele dumneavoastră era Maghoni. Și dacă v-ați vedea cum a fost scris numele dumneavoastră, nici măcar nu l-ați recunoaște, n-ați ști că e vorba de dumneavoastră. Așa că uh, eu am senzația că uh, drepturile noastre nu sunt respectate, că drepturile uh, noastre nu sunt respectate și că poate drepturile celor care ne vor urma nu vor fi de asemenea respectate. De aceea ne dorim să avem o Lituanie care să fie multiculturală, pentru că e o țară grozavă, o țară nemaipomenită. Noi avem legături istorice, o cooperare istorică care poate reprezenta un adevărat model demn de urmat pentru întreaga Uniune Europeană. Am uh, avut ocazia să discut cu mulți reprezentanți ai multor ONG-uri, atât în Linioania cât și în alte părți. Și există diferite fundații care îi susțin și îi sprijină pe polonezii care se află în străinătate. Și în uh, Lituania există două ONG-uri de această natură. Și dacă ne uităm la rapoartele lor, e bine, rapoartele lor confirmă faptul că există încălcare ale drepturilor omului în domeniul în uh, Lituania. În 1977 a existat o declarație comună a Consiliului și a Comisiei care spuneau că drepturile omului sunt într-adevăr parte a achiului și orice student din domeniu știe că drepturile omului sunt parte din uh, legislația Uniunii Europene. Orice student știe acest lucru. Știu că mi-am depășit timpul alocat, doamna președinte, dar în încheiere aș dori să spun că petiția mea este, de fapt, o voce a unui cetățean european care cere un ajutor, care cere să fie sprijiniți anumiți cetățeni europeni. Domnul Valența m-a întrebat la ce vă așteptați din partea noastră. Ei bine, haideți să încercăm, haideți să încercăm, eventual știu eu, poate să aveți o rezoluție care să ceară statelor membre să acorde atenție sporită drepturilor omului. Acest lucru nu are cum să fie ceva con- controversat. Comisia Europeană nu a răspuns la întrebarea mea, așa că am să mai pun încă o dată această întrebare. Un stat membru al Uniunii Europene are oare obligația să respecte drepturile omului, da sau nu? Parlamentul European a avut în, în deseori rezoluții referitoare la drepturile omului. Și dacă mă uit la date și recente, Uh, ceea ce privește utilizarea limbii poloneze. Acest lucru a fost uh, uh, autorizat în 36 de municipalități și lituanian, limba lituaniană a fost introdusă în mult mai multe municipalități în Polonia, Germana, de asemenea, alte limbi de asemenea. Deci petiția mea, cred eu, merită multă atenție din partea dumneavoastră, pentru că uh, am, a, există aspecte care s-ar putea referi și la alte comisii din, par, din Parlamentul European, așa că vă rog să uh, acordați atenție acestui subiect și vă cer acest lucru nu ca un reprezentant al vreunui guvern, ci ca un reprezentant al unor cetățeni, pur și simplu. Da, vi, uh, vă mai dau posibilitatea să răspundeți timp de un minut. Apologies, uh, Domnul Cashman, îmi pare rău, doamnă președinte, însă am fost într-o altă comisie la o sesiune de vot. Însă îmi doream să fiu aici ca să sprijin ceea ce se întâmplă. Salut cele spuse. Din punct de vedere al Regatului Unit pot să spun că dacă piloții polonezi nu ar fi zburat cu aviația regală în al doilea război mondial, atunci probabil Regatul Unit ar fi avut mult mai mult de suferit decât a avut de fapt. Vorbim de acest concept de solidaritate, de universalitate a drepturilor omului. De aceea eu cer să menținem deschis această petiție am uh, spus de multe ori multe împotriva achiului comunitar, pentru că atunci când intervin în rol drepturile omului, atunci chestiunea trebuie să fie examinată pe deplin. La ce se poate aștepta petiționarul, eu vreau să vă spun la ce mă accept eu. După asemenea prezentare, ar putea să se gândească la o carieră în politică, pentru că a fost o prezentare excepțională. Mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președinte, mulțumim domnule Cashman. Nu ați urmărit discuția, însă cred că și colegii au fost de acord și doresc să mențină deschisă această petiție. Dezbaterea va fi astfel continuată. Reprezentantul comisiei ne-a spus în intervenția sa că atât cât este posibil va veni cu noi informații au intervenit în discuția de astăzi elemente noi, așa că probabil vom primi o completare a comunicării Comisiei și o așteptăm. Sunt de părere că da, trebuie să fim foarte atenți atunci când abordăm această chestiune. Subiectele discutate astăzi aici trebuie să fie aprofundate. Petiționarul ne-a rugat să consultăm încă o dată numeroasele documente pe care ni le-a trimis. Și eu cred că ar fi o posibilitate pentru comisia noastră pe la viitoarele proceduri să ne gândim și la care este responsabilitatea noastră în cadrul Cartei Drepturilor Fundamentale. Acestea trebuie să fie mai bine protejate. Și cu acestea le mulțumesc și reprezentanților Lituaniei și Poloniei pentru prezența aici și pentru contribuție. Știm că putem conta pe ajutorul dumneavoastră dacă vom avea nevoie de clarificări. Cu asta vă mulțumesc tuturor și trecem atunci la următoarea petiție. Schimbăm acum și tema. Vom vorbi despre sănătate. Petiția numărul 660 din anul 2011, adresată de Ana Spira. Dumnea ei se află în sală și îi voi da cuvântul astfel încât să ne prezinte pe zi, petiția dumneaei. Stimați deputați, stimați uh, membri ai Parlamentului European, acesta este fiul meu, Oscar, și aș vrea să vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vorbesc despre petiția mea cu privire la standardele în îngrijire perinatale. Aș vrea să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi astăzi. Știu că toată lumea este obosită, însă aș dori să vă vorbesc despre un subiect foarte important. Foarte important pentru orice nou părinte, foarte importantă e sănătatea copiilor aproximativ 18% din noi născuți au nevoie de oxigen suplimentar, 10% sunt născuți prematur și aproximativ 2% din noi născuți nu cântăresc mai mult de 2000 de grame. Această problem, aceste probleme cresc pentru că mamele sunt tot mai în vârstă, există nașteri multiple, există diferite infecții, fumatul și consumul de alcool intervin și acestea. Oscar, fiul meu, are acum 13 ani. Are nevoie de îngrijiri permanente. A fost născut într-un spital polonez. A fost un bebeluș născut prematur. Standardele de îngrijire au fost insuficiente. A avut o hemoragie craniană și a rămas cu un retard mental ca rezultat al acestui fapt. Sunt foarte tristă când mă uit la el. Situația lui e tot mai proastă pe zi ce trece. Mă întreb ce care va fi viitorul lui după ce eu voi deceda? Cine va avea grijă de copilul meu? De aceea eu am luptat pentru standarde mai bune în îngrijire în, atunci când vorbim despre îngrijiri perinatale în Polonia și în Europa. În fiecare an există 500 de mii de cazuri de nașteri premature. 400 de mii, mă scuzați. Uh, și cred că dacă ne asigurăm că în acele prime minute standardele de îngrijire sunt suficiente, atunci am putea evita multe decese. Lipsa de standarde profesionale în acest domeniu duce la boli cronice, epilepsie, tot felul de tulburări. E o situație care afectează, îi afectează nu doar pe noi născuți, ci afectează și familiile. Se ajunge la depresie, la boli în cazul părinților și, rezult, și rezultate care duc la ineficiență la locuri de muncă, așa că este afectată și situația economică a unor întregi familii. Mamele nu mai sunt în stare să lucreze. Există și un impact financiar asupra întregii familii, dar există și costuri mai mari în ceea ce privește întregul sistem european de acordare de îngrijiri de sănătate are un impact și asupra societăților. Aceste costuri, dacă îmi permiteți, vor fi prezentate de doamna Mader, care reprezintă aici Fundația Europeană pentru Bebelușii Născuți Prematur și Noi Născuți. Cu adâncă tristețe, trebuie să spun că după 12 ani încă mi-amintesc experiența traumatică a nașterii. Dacă nu aș fi avut două, doi membri ai familiei alături de mine, nici măcar nu aș fi știut că după cezariană copilul meu nu respira. Starea lui de sănătate era una foarte gravă. Când mă gândesc la acestea, știu că dacă standardele de îngrijire ar fi fost mai bune, copilul meu ar fi un copil mai fericit acum. Trebuie să avem grijă de Oscar permanent. De aceea situația pentru întreaga familie e una foarte dificilă. Multe mame sunt mame singure tocmai din cauza unor astfel de probleme. Foarte multe mame se confruntă cu depresia și ca o mamă de acest gen vreau să vă atrag atenția asupra acestei probleme. Există mulți experți care au discutat despre acest subiect, au făcut anumite recomandări în ceea ce privește îngrijirile perinatale. Cu toate acestea, aceste recomandări nu au fost puse în practică. Nu au fost puse în practică pentru că nu există suficiente regulamente juridice. Societatea Europeană pentru Ginecologie plănuiește să publice niște linii directoare în această privință. Doar atunci cred că orice copil va putea să primească îngrijirile de care are nevoie. Acest lucru nu ar trebui să depindă de spitalul sau țara în care se naște un copil. Nu vorbim doar despre o problemă poloneză. Vreau să subliniez faptul că acest tip de acțiuni sunt necesare astfel încât să se introducă standarde în toate statele membre din Uniunea Europeană. Dorința mea ar fi ca, mulumită unor standarde perinatale paneuropene, să ne putem asigura că există un tratament de bună calitate, astfel încât toate familiile să aibă o șansă mai mare la fericire. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, îmi pare rău că m-am grăbit și îmi pare rău de lungimea prezentării mele. Și acum îi dau, i-aș da cuvântul colegei mele care va vorbi despre costuri. Mulțumim. Dumneavoastră doriți să luați cuvântul? Da, bine. Voi vorbi în limba mea maternă, pentru că mi-ar fi greu să folosesc o alta. Uh, eu o sprijin activ pe colega de lângă mine în lupta pe care a început-o și eu sunt mamă și din 2008 mă aflu la conducerea Fundației Europene pentru Noi Născuți și Născuți Prematuri. Avem un raport pe care l-am publicat în care am încercat să prezentăm care e situația în Europa și de asemenea am dat și niște recomandări. Însă avem nevoie și de sprijinul dumneavoastră astăzi astfel încât să putem implementa aceste chestiuni la nivel european Circa 5 milioane din de copii în Europa sunt născuți în fiecare an și aproximativ 2 milioane dintre ei au se confruntă cu anumite probleme sau nu, sunt, nu se nasc vii. 25.000 de copii în Europa se, se nasc, de nou născuți se nasc morți în Europa. Alții au uh, diferite uh, diferite handicapuri cu care se nasc. 500 de mii dintre bebeluși sunt născuți prematuri. Peste 11% din copiii din Austria sunt într-o astfel de situație și asta pentru că cifrele nu sunt foarte clare, pentru că nu există o înregistrare foarte clară. Unii dintre acești copii născuți prematuri sunt trecuți ca, fi, ca fiind uh, născuți decedați. așa că nu toți copiii sunt înregistrați astfel încât să putem să ne bazăm pe cifrele pe care le avem. În fiecare săptămână, din săptămâna de 30, de, după de acei 35-a săptămână, face diferența dacă acest bebeluș va muri sau nu. Se știe după aceasta 35-a săptămână în ce situație se află copilul, dacă suferă de un handicap sau nu. De aceea, îngrijirile perinatale sunt foarte importante și trebuie să se desfășoare în niște centre în care există un personal înalt calificat. Pentru că avem o inimă, avem un plămân și este foarte important ca acești copii să fie sprijiniți să reușească să supraviețuiască. Sănătatea depinde foarte mult și sănătatea noastră depinde foarte mult de acești nou născuți care trebuie să se nască sănătoși. Mai avem aici niște date din diferite state membre. Puteți să vedeți aici clar diferența dintre Germania, Austria și noi stăm foarte prost în ceea ce privește cifrele, în ceea ce privește um, nou-născuții prematuri. Stăm mult mai prost decât alte țări în care există îngrijiri mult mai bune perinatale. Deci e nevoie de niște standarde care să fie respectate. Cazurile pentru nașterile pentru nașterile înainte de termen sunt foarte diferite. Alcoolul, drogurile, fumatul, toate aceștia sunt cauze, aproximativ pentru 5% dintre cazuri, însă majoritatea problemelor revin din anumite infecții care nu sunt tratate pe timpul nașterii. Și apoi e și o lipsă de informație care duce la probleme. De aceea e neapărat nevoie de niște standarde europene pentru paciente, de care acestea să fie conștiente. Apoi, complicațiile cu care se pot confrunta născuții prematuri sunt foarte multe. Am auzit cele spuse și de colega noastră, se ajunge la retard mental, se ajunge la diferite tipuri de paralizii. Există o serie întreagă de probleme de sănătate, există și boli cronice, inima nu este îndeajuns dezvoltată, plămânii nu sunt dezvoltați, se ajunge la boli foarte grave și toate acestea sunt dovedite prin studii. De aceea această discuție foarte importantă în Parlamentul European. 10% din născuții prematuri se confruntă cu riscuri foarte mari pe parcursul vieții. Creierul se dezvoltă în momentul în care nou-născutul ajunge, vine pe lume. Și de aceea e foarte important ca bebelușii să nu sufere de uh, diferit, de, de pe urma diferitelor tratamente imediat după naștere. Puteți citi în studii de specialitate exact ce înseamnă o naștere prematură și un tratament necorespunzător al acesteia. Din păcate, unii trec pe propria piele prin asemenea situații. Există un număr foarte mare de copii în Europa care sunt născuți prematur, prematur nu toți uh, din acești 500.000 de copii se confruntă cu niște handicapuri accentuate, însă prin standarde le-am putea oferi o mai bună șansă de supraviețuire. Aici vedeți care sunt diferențele în Europa, aici vedem o țară est-europeană, în care nu există standarde suficiente, copiii primesc oxigen, însă nu se controlează, nu există un sistem de monitorizare, iar acești copii acești copii, dacă primesc prea mult oxigen, pot să orbească sau pot să se confrunte cu diferite alte probleme de sănătate. Unde standarde există, toate aceste riscuri sunt reduse dar și acolo unde bebelușii nu intră în contact cu părinții și aici se înregistrează probleme pe parcursul dezvoltării copiilor. Aici puteți să vedeți dif- copii și diferitele boli cu care se pot confrunta. Vedem aici diferite handicapuri care pot să ducă la costuri, la probleme de învățare, există și probleme care pot să apară mai târziu. Acești copii pot să, pot să treacă mai greu prin sistemul educațional astfel încât și componentele sociale sunt afectate aici. Mai există și alte studii pe acest domeniu pe care le puteți citi, un studiu făcut în Regatul Unit. În acest studiu se arată că costurile pot fi reduse foarte mult dacă se poate amâna o naștere cu o săptămână, deci fiecare zi contează. Studii americane ne arată că nu vorbim doar despre costuri directe, ci vorbim și de costuri pe termen lung. Vedeți în acest tabel cum arată hospita- uh, spitalizarea. Aceasta este de 5 ori mai frecventă. Fiecare tabel ne arată care sunt costurile adiționale care revin dintr-o naștere prematură. și familia și și societatea se confruntă cu o povară foarte mare, așa cum ne explica și colega mea. Există un risc foarte crescut de divorț și nici eu, nici colega mea nu am mai avut alți copii, tocmai pentru că am trecut printr-o naștere prematură. Pentru societatea europeană am spus deja că 10% din nașteri sunt nașteri premature, deci ne putem închipui, închipui care sunt consecințele pentru societate și asta pe lângă costurile de sănătate. Standardele europene nu sunt doar o obligație a noastră, o obligație pentru noi. există un risc foarte mare și pentru imigranții din țările noastre și aceștia sunt supuși riscurilor legate de nașterile premature. Noi trebuie să informăm și pe acești oameni, să îi sprijinim pe parcursul tratamentului. Nu ar trebui să existe nicio diferență între țările în care trăim, cultura în care trăim aici în Europa sau dacă suntem femeie sau bărbat și soțul meu ar fi putut să rămână singur dacă eu nu aș fi supraviețuit nașterii. Și acum vă arăt o, o fotografie a fiului meu. S-a născut, când s-a născut avea 550 de grame, astăzi are 15 ani. Vedeți aici niște uh, fotografii de familie, vedeți acolo un copac pe care l-am uh, plantat pe mormântul uh, fiicei mele. Dacă ar fi existat standarde astăzi, aș fi avut o fică și nu v-aș fi arătat această imagine. Așa că eu sper că pe viitor vom avea standarde în Uniunea Europeană pentru copii sănătoși. Mulțumesc! Grazie, do la parola al... Um, Mulțumesc! reprezentantul Comisiei pentru o intervenție scurtă. Ähm, Mulțumesc, doamnă președinte. Ähm, funcționează sistemul? Voi vorbi foarte pe scurt. Am auzit cele spuse da, situația care ne-a fost prezentată este una foarte dificilă, însă Comisia nu prea are prerogative în domeniul sănătății. Poate să pună la dispoziție informații și acest lucru îl și face în linii mari organizația doamnei care a ținut uh, această prezentare este foarte implicată în proiecte desfășurate împreună cu Comisia Europeană. Aceste proiecte stau la dispoziția statelor membre. Însă, statele membre sunt cele care trebuie să pună în aplicare informațiile date de comisie. Informa- comisia nu are niciun fel de influență. Statele membre sunt cele care au baza astfel încât să poată să pună în aplicare informațiile primite. Atât are de spus Comisia acum. Mulțumesc! Grazie. Eh, Mulțumesc, domnul Mulțumesc. Aș vrea să spun că apreciez eforturile făcute de doamna Spera, doamna Mader. Apreciez eforturile și acțiunile menite să introducă standarde de îngrijire perinatale. Le admir devotamentul. Cred că fiecare țară are obligația de a introduce astfel de standarde. Se spun foarte multe despre costuri. Aș vrea să o întreg pe doamna Bera dacă consideră că uh, chestiunile financiare sunt importante aici. S-au menționat niște economii. Uh, cum uh, vedeți această chestiune? Mulțumesc, doamnă președintă. Petiția ne Spira se referă la standarde perinatale și um, este o petiție care mă interesează îndeaproape. De mai multe luni urmăresc evoluțiile cu foarte mult interes și a fost destul de greu. Problemele acoperite în petiție sunt foarte importante. Discutăm despre absența reglementărilor cu privire la standardele din îngrijire de sănătate și discutăm despre garantarea facilităților și a procedurilor în ceea ce vrește mamele și nou-născuții. Există lacune juridice și de aici și problema despre care discutăm aici. Este greu de spus dacă anumite acțiuni sunt suficiente pentru a asigura siguranța nou-născuților. Cred că astfel de acțiuni ar uh, crea un punct de referință, un reper, mai ales în ceea ce privește uh, bebelușii care se nasc înainte de termen. Iată de ce uh, o susțin pe doamna Spira și cred că în Uniunea Europeană ar trebui să există legislație în privința standardelor perinatale. Să nu uităm că fiecare nou-născut face Europa mai puternică. Și pentru a încheia, aș vrea să spun, să întreb care ar trebui să fie sfera de acopere a acestor standarde. Cum ar trebui să arate ele și credeți că ar uh, Uh, veni cu ceva nou. Credeți că dacă astfel de standarde ar fi fost în vigoare în trecut, copilul dumneavoastră ar fi avut o viață mai bună? Și în sfârșit, cum uh, vedeți aceste standarde în Europa? Am primit două întrebări din partea colegilor mei m-a întrebat, m-a rugat să pun două întrebări. Cum credeți că s-ar putea schimba astfel de standarde? Credeți că e cu putință? Și, de asemenea, ce fel de economii s-ar putea face? Nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul, așa că dau cuvântul uh, reprezentantei comisiei. În primul rând, aș vrea să mulțumesc pentru aceste întrebări. S-au pus mai multe întrebări. Voi încerca să fiu concisă. În ceea ce privește introducerea standardelor și reglementările juridice, toate reglementările, dacă ar fi un act, ar, dacă ar fi acte normative, Reglementările acestea ar garanta prezența echipamentelor care salvează vieți. Statele membre au prerogativa aici, însă oare statele membre ar fi de acord cu acest lucru? Pentru că vorbim despre echipamentele din spitale, însă putem să permitem ca 10 la sută din uh, bebeluși care au nevoie de echipamente să nu beneficieze de aceste echipamente, vorba despre bebelușii care se nasc înainte de termen, acești uh, uh, bebeluși vor arăta ca și fiul meu astăzi. Avea nevoie de un incubator, în spital nu era un incubator și acesta este rezultatul. Există situații în care femeile nu știu unde să se ducă. Se gândesc că poate că ar fi ar trebui să existe un incubator pentru cazul în care nasc înainte de termen. Este inacceptabil. Există anumite îndrumări, anumite recomandări și recomandări în privința uh, comportamentului personalului medical însă nu există îndrumări în privința echipamentelor. Această chestiune ține de competența statelor membre, însă echipamentul este o chestiune crucială. Părinții asemănători mie trebuie să renunțe la servicii și nu-și pot asuma această povară. Au loc divorțuri din această cauză. Cine plătește pentru costuri? Cred că Uniunea Europeană ar trebui să-i ajute pe acești părinți vulnerabili. Știm că rata nașterilor în Europa este foarte reduc, redusă. Poate că ar fi mai eficient din punctul de vedere al costurilor să ne asigurăm că există standarde în privința siguranței. Nu vorbesc despre toate procedurile. Ar fi prea greu însă o femeie însărcinată trebuie susținută. Ea beneficiază de servicii medicale. Trebuie noi, mamele, putem să avem grijă de noi, însă uneori nu ajungem la spital, uneori uh, travalul începe mai devreme, nu putem să planificăm totul. Mulțumesc foarte mult. Nu am răspuns poate la toate întrebările, însă nu mi este ușor. Mulțumesc. Cred că ați răspuns la toate întrebările. Avem și alte întrebări, însă și ar trebui să menținem petiția deschisă. Înțelegem care sunt limitele diferitelor instituții, însă poate că ar putea să aibă anumite inițiative față de autoritățile locale și în același timp am putea cere Comisiei să aibă în vedere instrumentul financiar pe care menționează în comunicarea sa. Există diferite moduri de a asigura un acces mai bun la sănătate și acesta este un uh, mod de a ajuta uh, țările care nu pot uh, adopta standarde. Nu ar trebui să ne lăsăm, deci, copleșiți de emoție, însă trebuie să ne asigurăm că comisia noastră acordă în continuare atenție acestei chestiuni. Menținem petiția deschisă și încheiem dezbaterea pe această petiție astăzi. Mulțumesc petiționarilor. Aș vrea să trec acum la următorul punct. Este avizul doamnei Valean. Aveți cuvântul. We have been asked. Ni s-a cerut să elaborăm un aviz cu privire la programul Drepturi și Cetățenie. Comisia responsabilă este Comisia Libe. În ultimii ani s-au înregistrat din ce în ce mai multe petiții legate de problemele cu care se confruntă cetățenii în privința dreptului la liberă circulație. 25% dintre petiții se refereau la această chestiune. Raportul cu privire la cetățenia Uniunii Europene 2010 Raportul a conchis că cetățenii Uniunii Europene se confruntă în continuare cu dificultăți atunci când își exercită uh, drepturile la cetățenie. E vorba despre întârzieri în procedurile administrative pentru înregistrarea și acordarea uh, um, legitimațiilor de rezidență. Aceste dificultăți se datorează birocrației și interpretării incorrecte a legislației de către autoritățile naționale. În octombrie 2010 au existat 63 de proceduri de încălcare lansate împotriva statelor membre în ceea ce privește uh, libera circulație și reședința. 50 din, 50% uh, din cetățenii europeni au declarat că nu sunt bine informați în privința drepturilor lor. Lipsa informației este considerată una dintre cele mai importante bariere în calea um, circulației transfrontaliere și în calea um, și în ceea ce privește um, Carta Fundamentală a Drepturilor Omului există o neînțelegere frecventă în privința scopului uh, cartei și situațiile în care se aplică sau nu. În ciuda unor progrese remarcabile în privința egalității între bărbați și femei, eh, persistă eh, inegalități eh, la nivel global și la nivelul Uniunii Europene. Violența este o expresie a acestei inegalități. Uniunea Europeană este parte a Convenției cu privire la drepturile persoanelor cu handicap. Aceste persoane nu se bucură însă de drepturile și libertățile înscrise în convenție, așa cum uh, uh, uh, afirmă numeroși cetățeni. Drepturile trebuie să fie cunoscute de către cei care le aplică, de către cei care îi consiliază pe cetățeni și de cei care beneficiază de drepturi trebuie să fie aplic, aplicate în mod coerent în Uniunea Europeană. Trebuie să se susțină uh, trainingul, și să se faciliteze cooperarea transnațională. Uniunea Europeană trebuie să se înzestreze cu o bază analitică solidă pentru a susține uh, elaborarea de politici. Drept, programul Drepturi și Cetățenie 2014-2020 este un succesor a, al trei alte programe. secțiunile discriminare și uh, egalitatea șanselor din programul Ocupare și Solidaritate Socială. Această componentă va uh, deschide calea pentru o, gestiune mai uh, flexibilă a fondurilor. Structurile vor fi mai simple și regulile se vor armoniza. Fuzionarea programelor este menită și să uh, asigure o alocare eficientă a fondurilor și o bună coordonare. Comisia noastră primește multe petiții legate de obiectivele acoperite de program sau s-au depus uh, petiții în ceea ce privește Um, uh, accesul la fonduri. Alocarea transparentă a fondurilor este necesară. Fondurile trebuie să fie uh, puse la dispoziția rețelelor cheie europene și la dispoziția organizațiilor mai mici. Aștept uh, comentariile și observațiile dumneavoastră și um, Comisia LIBE este comisia lider pe 8 mai vom avea în vedere um, proiectul de aviz și adoptarea este prevăzută la sfârșitul lunii iulie. Vă mulțumesc! la colega. Mulțumesc colegei Vălean pentru prezentarea acestui aviz, care este foarte important pentru comisia noastră. Cred că colegii care doresc să iau cuvântul vor trebui să ia eventual cuvântul data viitoare, pentru că deocamdată nu mi-a cerut nimeni să ia cuvântul, la următoarea ședință atunci. Sunt convinsă că acest aviz va fi îmbogățit cu foarte multe sugestii și de altfel aceste sugestii au fost deja manifestate astăzi în cursul dezbaterilor noastre. Cu siguranță vom uh, alimenta dezbaterile noastre viitoare. Mulțumesc acum doamnei Vălean și iată că trecem acum la următorul punct, raportul privind vizita de constatare a faptelor la Berlin. Dau cuvântul domnului Vilan pentru a ne prezenta acest lucru. Merci, la Mulțumesc, doamna președinte. Eu credeam că, de fapt, colega mea o să ia cuvântul pe tema prezentată adinaru, însă vă putem prezenta elementele pe care noi le-am reținut până în prezent, și anume uh, procesul verbal de misiune care a fost stabilit de către doamna, întocmit de doamna Iotova a, care a participat la grupul care a mers în misiunea la Berlan a fost votat ca fiind documentul de bază și nu documentul de reținut, deci un document de bază care servește de bază de lucru care va permite membrilor delegației să poată să-l modifice și să-l uh, actualizeze în așa fel încât să putem prezenta Comisiei PETI un document de consens, un compromis pe marginea acestui raport care să fie, deci, prezentat comisiei și votat în Comisia PETI, în așa fel încât acest document să devină unul public și să fie documentul de lucru al uh, comisiei și mai ales al delegației care a mers în vizită la Berlin. În momentul de față nu avem prea multe de spus pe această temă. Am fi putut să vă prezentăm astăzi acest document, însă din punct de vedere material nu aveam timpul necesar, uh, așa că am încercat să ne punem de acord asupra unei metodologii. Și în cadrul acestui mic grup de lucru urmează să introducem modificările necesare. Eventual, dacă aveți întrebări, eu răspund la ele. Becker. Ich habe nicht erwartet, so schnell. Domnul Becker, nu credeam că voi lua cuvântul atât de repede. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc colegului meu pentru această prezentare a stadiului în care se află procedura. Este exact calea pe care trebuie să o urmăm. Încă o dată, e nevoie de timp pentru a ne apropia pozițiile, pentru că există și anumite uh, conflicte, e foarte natural acest lucru. Filip ne-a explicat cum stau lucrurile și cred că calendarul ne permite acum să mai putem să modificăm câte ceva astfel încât să ne atingem scopurile. Mulțumesc! Domnul Iar, mulțumesc foarte pe scurt, îi mulțumesc și eu lui Filip. Cred că procedura este cea bună aș avea o rugăminte ca la următoarele reuniuni să ni se prezinte acest raport în cadrul grupului de lucru, pentru că s-a ales cel mai bun cea mai bună cale. Acum așteptăm cu nerăbdare raportul care va fi prezentat, pe care apoi îl vom discuta în comisie și vom ajunge apoi la secțiunea de vot. Însă aveți nevoie de timp și astfel, dar cu siguranță va, vor merge lucrurile mai repede decât ne așteptăm. Domnule Gutco, câteva aspecte. Cred că știți deja care sunt subiectele de discuție și cu siguranță că acum ar trebui să ajungem la o concluzie cât mai repede cu putință, în așa fel încât să putem face modificările necesare și rezonabile în documentul de lucru. Însă a trecut deja prea mult timp, așa că acum subiectul devine unul urgent. Bostinaru. Domnul Boștinaru, Mulțumesc, doamna președinte. Doar o frază. Salut! această idee, dacă nu foarte înțeleaptă, atunci foarte inteligentă, pentru a ne așeza cu toți împreună în jurul mesei și să lucrăm, să ajungem la un compromis care să fie în beneficiul tuturor, uh, al credibilității noastre, a muncii noastre, a comisiei, așa că mă bucur de acest rezultat, rezultatul de astăzi și acest exemplu ar trebui să fie urmat și pe viitor, în așa fel încât să prevenim orice alte conflicte ulterioare. Mulțumesc și bravo! Eh, quindi, riassumendo i vostri interventi, colleghi. Vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. Vă mulțumesc tuturor pentru intervenție și v-aș ruga să nu vorbiți cu toții din preună, că, pentru că nu o să ne înțelegem. Deci, din cât am înțeles eu, mai avem încă două sau trei minute, doamna Iotova, înainte de finalul acestei ședințe, așa că vă rog, succint. Da, puteți lua cuvântul, dar succint. Уважаеми колеги, днес ще ви информирам за хода на работа. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă informez despre munca uh, noastră în ceea ce privește vizita de constatare a faptelor la Berlin, referitor la problema divorțurilor în uh, cuplurile și mm, căsătoriile mixte, în care oamenii sunt de aceeași naționalitate. E bine, e vorba de dispute în ceea ce privește uh, gard, uh, um, în ceea ce privește um, uh, custodia copiilor și acestea pot să escaladeze și să devină situații periculoase, să ajunge chiar la o situație de conflict. Nu se cunoaște sistemul juridic și această uh, misiune a fost organizată ca urmare a unor petiții foarte numeroase numeroase pe această temă. Um, petiționarii s-au plâns de faptul că birourile nu încalcă drepturile acestor persoane și să ajunge la situații în care, situații arbitrare în care există discriminare. Ni s-a cerut să evaluăm acest lucru. În, în 2007 avusese deja loc comisiune pe această temă, având în vedere numărul ridicat de petiții în ceea ce privește situația persoanelor, părinților care nu sunt nemți și copiii care nu au posibilitatea să vorbească limba lor maternă. Deci am avut ocazia să discutăm cu reprezentanții ai tribunalelor uh, care aplică codul familiei, cu reprezentanții asociațiilor și așa mai departe. Am discutat și cu primarul, dar primarul nu a avut prea mult timp la dispoziție, așa că nu am primit informație prea, prea exhaustivă. Am trimis din nou în scris întrebări suplimentare către autorități, însă acest lucru, bineînțeles, a dus la întârziere în pregătirea propriului nostru document. Am avut mai multe întruniri, mai multe ședințe între noi, am încercat să pregătim uh, Uh, aș spune așa, scheletul textului și am încercat să ajungem la un consens. Și trebuie să înțelegeți că e vorba de un subiect delicat, sensibil. Uh, nu vrem să intervenim în legislația națională a Germaniei, nu vrem să contestăm principiul subsidiarității, dar pe de altă parte am vrea totuși să pregătim un document formal, oficial, în așa fel încât să ajutăm pe oamenii care ni s-au adresat nouă și care așteaptă un ajutor din partea noastră. Deci lansez un astfel de apel în așa fel încât să continuăm să lucrăm pe această temă. În continuare primim scrisori din partea cetățenilor care se confruntă cu probleme uh, în momentul în care trebuie să uh, aibă un dialog cu aceste servicii care se ocupă de protecția copilului în Germania. Așa că sperăm să înregistrăm progrese și să găsim o soluție în acest uh, dosar. Să avem încredere că vom fi în măsură să pregătim un text pe baza unui consens, un text care vă va fi prezentat la următoarea ședință. Quindi, eh, per la prossima... La... Doamna președinte, deci pentru următoarea ședință a comisiei noastre vom inscrie pe ordinea de zi adoptarea acestui document, da? Ähm, Doar pe scurt, vreau să spun și eu câte ceva. Mă bucură foarte mult faptul că există acum uh, mișcări în ceea ce privește acest subiect. Petiția despre care vorbim a fost declarată admisibilă pentru că prin sistemul uh, legislativ există cetățeni europeni care au de suferit, sunt defavorizați. Și de aceea și concluziile sunt restrânse. Apoi s-a spus că timpul a fost mult prea scurt. Eu și domnul Iar am uh, încercat să ne ocupăm cât am putut de bine de acest program. Am spus de mai multe ori că avem nevoie de două zile, însă această comisie a zis să mergem acolo doar pentru o zi. N-am avut un timp foarte scurt și de aceea am avut un dialog scurt cu autoritățile germane. Apoi, vreau să spun foarte clar că o vizită de documentare și am condus și eu câteva asemenea vizite, aceasta este foarte importantă pentru această comisie. Și acolo constatăm ce se întâmplă la fața locului. Când ne trimitem acolo ochii și urechile, un reprezentant al întregii comisii, atunci trebuie să ne asigurăm că atunci când nu se ajunge la un consens, să se poată veni cu amendamente în ceea ce privește concluziile, să poată să voteze întreaga comisie. Am trimis acolo oameni care să uh, vadă ce se întâmplă, însă hotărârea o ia întreaga comisie. Iotova. Doamna Йотова. А, аз благодаря на господин Вилант. Само искам да подчертая, ce tva e negu Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Vilan pentru această explicație. E avizul său, a fost un membru oficial al delegației, însă e vorba de avizul său și avizul său nu poate implica și uh, opinia celorlalți membri ai acestei delegații. Da, vă rog, da un minut. Documentul pe care l-am reținut a fi un document de lucru a fost un document pe marginea căruia s-a votat Uh, comparativ cu un alt document mult mai, rez- mai rezumat și acest document de lucru care a fost adoptat cu majoritatea membrilor delegației care au participat la această misiune la Berlin a fost acceptat pentru că reținea majoritatea propunerilor făcute de către membrii care s-au deplasat până la Berlin. Iată un prim aspect. Un al doilea aspect este că noi am dorit să avem un vot în așa fel încât să fim cât mai democratici democrați cu putință și mai obiectiv cu putință. Uh, iar cel de-al treilea aspect la care aș dori să mă refer și aici nu sunt neapărat de acord cu cele propuse de domnul Viland, însă nu știu care sunt uzanțele în domeniu. E bine, noi am considerat în acest grup de lucru că, de fapt, ne revine nouă sacina de a găsi un consens prin intermediul unor amendamente la nivel intern, în grupul de lucru, în așa fel încât, în momentul în care documentul final care va fi rezultatul final ca urmare a unui compromis, deci când rezultatul final va fi prezentat Comisiei PETE, atunci Comisia PETI nu poate decât să voteze pentru sau împotriva acestui raport. Dar eu îmi pun întrebarea cum anume membrii ai Comisiei PETI care nu au lucrat, nu au, audiția, uh, nu au studiat dosarele unele după altele, care nu s-au implicat concret în acest dosar, pentru că evident fiecare are anumite puncte de centre de interes, cum anume acești membri ai Comisiei PETI ar putea ei să modifice modifice un text, textul acesta, fără, fără să știe despre ce este vorba, fără să fi uh, fost uh, urechile și ochii noștri, ai comisiei noastre, la fața locului, așa cum spunea domnul Viland. Așa că eu, cu tot respectul pe care l-am pentru Comisia PETI, sunt de părere că ar trebui mai întâi să stabilim un document de lucru de către grupul de lucru care trebuie să fie obiectul unui consens și abia apoi Comisia PETI poate să voteze pentru sau împotriva unui astfel de document, dar nu să-l și modifice, pentru că altfel ar fi total incoerent. Dragi colegi, ne-a trecut timpul, așa că va trebui să începem să lucrăm în engleză doar pentru că interpreții și-au încheiat activitatea. Mulțumim interpreților. Bun, domnul Iar